comenzamos nuestra audición. Haideți să începem audierea noastră cu privire la libertatea de expresie și democrația din Hong Kong. În ceea ce privește comunicările președintelui, le vom anunța ulterior pentru că avem un anumit slot pentru legătura video cu aspeții noștri cu care vom discuta despre această situație, pentru că în lumina ultimelor evenimente suntem cu toții conștienți că în Hong Kong se întâmplă ceva important și am dorit să știm uh, uh, care sunt uh, informațiile la cald, din teren, din partea celor care trăiesc această realitate. Lucrurile se derulează cu o mare rapiditate și de aceea oaspeții noștri au preferat să rămână la Hong Kong pentru a urmări lucrurile de la fața locului. Iată că de data aceasta vom încerca să vedem care este situația de la fața locului în detaliu pentru a vedea apoi dacă Parlamentul poate să-și aducă contribuția în ceea ce privește dezvoltarea libertății și democrației din Hong Kong. Interesul nostru se leagă direct de drepturile omului, de democrație, deci uh, lucruri care intră în competența comisiei noastre. Iar din punct de vedere instituțional, dorim de asemenea ca și instituțiile din Hong Kong și din uh, China să respecte aceste drepturi. Avem așadar oaspeți care cunosc situația foarte bine și care au participat la derularea acestor evenimente în Hong Kong. Vroiam să fac un comentariu vis-a-vis -vis de un lucru care s-a întâmplat ieri. Trei dintre profesorii care au animat aceste proteste le-au solicitat studenților să abandoneze uh, manifestările Asta pentru a evita probleme de ordine publică, de agresiune, de violențe care uh, au apărut. Uh. Aș dori să mulțumesc delegației uh, pentru Hong Kong care ne-a permis să realizăm această audiere și de asemenea aș dori să mulțumesc și secretariatului comisiei care a făcut toate eforturile necesare pentru a asigura această legătură astăzi. Și de asemenea aș dori să mulțumesc și pentru drepturile umane de la Hong Kong, care este aici cu noi și care în cursul dezbaterii în această dimineață va, își va aduce o contribuție la această dezbatere. Vom începe cu legătura noastră și vom da și oaspeților noștri posibilitatea de a interveni. Va începe mai întâi la Yukong, directorul de la Hong Kong Human Rights Monitor și care colaboră strâns ca partener cu Națiunile Unite. Și îl vom ruga să ne prezinte evenimentele din ultimele luni, să le comenteze și să vorbească de asemenea și despre posibilele reforme electorale și instituționale care, în opinia dânsului, ar fi necesare pentru Hong Kong. Sper că va funcționa legătura. Haideți să vedem. Okay. Uh, good morning everybody. Thank you. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru invitația făcută în a ne exprima preocupările vis-a-vis -vis de evoluțiile din Hong Kong și de asemenea vă mulțumim pentru grija pe care o purtați pentru protejarea drepturilor omului. Eu sunt director la Hong Kong Human Rights Monitor, care este o, un ONG cu sediul în Hong Kong, care operează la nivel local și internațional pentru protejarea drepturilor omului în Hong Kong. Avem un program de monitorizare a măsurilor poliționești în cadrul demonstrațiilor, asta deja de 20 de ani, de când era încă conducere britanică. Ne menținem dreptul de a fi observatori la aceste măsuri în conformitate cu articolul 19 care vizează drepturile civile și politice, în special aliniatul 34 care și în conformitate cu principiile de la Johannesburg. Poliția din Hong Kong a promis să ne pună la dispoziție nouă și jurnaliștilor documente, reafirmând promisiunea făcută într-o întâlnire din luna iulie 2011 pentru astfel de demersuri de monitorizare. Până acum câteva zile, Atunci când uh, s-au comis uh, abuzuri din partea poliției, ni s-a interzis uh, accesul în respectiva zonă, asta pe motiv că ar perturba activitatea polițienească. Acest lucru însă nu poate funcționa și nu poate asigura o mai bună funcționare a acestor mișcări. Mișcarea din Hong Kong este una care își dorește instaurarea sufragiului universal la Hong Kong. A început în septembrie și uh, au existat observatori independenți de la bun început. Autoritatea din Hong Kong nu este aleasă prin sufragiu universal, ci de către un grup foarte restrâns de persoane care au dreptul să voteze. Deci, uh, șeful guvernului nu este ales prin sufragiu universal și nu este suficient reprezentat. Și uh, în colegiu există de asemenea probleme asemănătoare. În vară, Comitetul Permanent a Congresul Național al Poporului a decis că alegerea acestei demnități în Hong Kong în 2017 trebuie să se facă cu un vot plecând un vot de persoană, însă acest lucru ar trebui să se facă din partea unei comisii de desemnare care va alege 2-3 candidați iar cu majoritatea și această alegere se va face cu majoritatea simplă a acestui comitet. Și, practic, um, the person elected at the end of the day have to be endorsed. Practic, toți candidații trebuie să fie aprobați de Beijing. Însă această uh, formă de sufragiu universal pretins nu face decât să vină cu un substitut Deci iată că de aceea a luat nașterea această mișcare pentru sufragiul universal. Pe 26 septembrie, grupuri de studenți au înaintat în piața centrală din uh, fața guvernului și au manifestat uh, împotriva accesului care le este refuzat. Au apărut uh, oameni în protejarea studenților din toate părțile din Hong Kong, însă au fost blocați de coridoarele de poliție. Anumiți studenți și lideri au fost arestați în piață atunci. Pe 28 septembrie, studenții și mulți protestatari au fost uh, încercuiți de coridoare de, de poliție și anumiți protestatari au încercat să își construiască baricade pentru a se proteja. Poliția, de asemenea, a construit baricade pentru a opri manifestanții să vină în piață. Studenții din piață, studenților din piață li s-a cerut să nu mai asalteze cordoanele de poliție. Zeci de mii de alți protestatari veneau spre sediul central al guvernului din alte direcții. După 20 de minute de liniște, proteste în liniște, s-au folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor și s-a spus că s-a făcut acest lucru pentru a, a opri și alți uh, protestatari să se alăture. Cei care doreau să se alăture acestei mișcări în niciun caz nu vroiau să-i agreseze pe studenți, din potrivă. În orice caz, a fost vorba de o utilizare disproporționată a forței pentru că nu era vorba de persoane care să dorească să agreseze studenții. Au fost lansate 28 de astfel de canistre de gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, fără motiv. Și, practic, Poliția a agresat protestatarii liniștiți folosind uh, tot instrumentarul poliționesc în mod indiscriminatoriu vis-a-vis -vis de acest protestatari. S-a folosit nejustificat forța și împotriva personalului medical de la fața locului care furniza servicii de primă urgență și care purta uniformă iar jurnaliștii și observatorii noștri de asemenea purtau haine care făcea ca ei să, că făceau ca ei să fie ușor de identificat. And, um, they also vowed to arrest us. Anyway. Au avut loc și alte agresiuni din partea poliției și și uh, trecătorii pur și simplu au fost supuși la agresiuni uh, fără niciun motiv. Pe 15 octombrie, mai mulți ofițeri de poliție au arestat un suspect, l-au încătușat, l-au trântit la pământ, l-au... i-au aplicat lovituri, lucru care a fost surprins pe o cameră de luat vedere de la distanță. În alte situații s-a văzut cum poliția folosește bastoane împotriva trecătorilor. Utilizarea acestei măsuri uh, a devenit una normală acum în Hong Kong pentru a dispersa protestatarii. Și atunci când oamenii, uh, de fapt, uh, pleacă din zonă, nu înțelegem care este raționamentul unor astfel de măsuri de forță. Credem că acest lucru s-a făcut datorită frustrărilor uh, polițiștilor care au trebuit să lucreze ture îndelungate. Însă, vă întreb pe dumneavoastră în ce situații este justificată în Europa utilizarea uh, Uh, bastoanelor sau alte, altor mijloace violente împotriva unor uh, astfel de persoane. Eu nu cred că există uh, motive justificatoare. Și și observatorii au fost uh, alungați și asta în detrimentul poliției însăși. Oricum, au existat și alte scene de forță. La începutul lunii octombrie au fost de asemenea atacați protestatarii de către alte forțe și poliția nu a reacționat decât în decurs de câteva ore. Practic a fost vorba de o neasigurare a unei minime protecții și acești atacatori au fost uh, prinși de către protestatari și predați poliției. Au fost duși la o stație de metrou pentru a fi lăsați să plece iar când poliției li s-a solicitat înregistrarea datelor personale a unor um, persoane care puteau fi martori în aceste scene de violență, nu au făcut-o. Iar după aceea, atacatorii au trebuit să fie eliberați pentru că nu existau probe. Pentru că poliția nu a strâns probe. Acum ne confruntăm cu o situație diferită în care s-ar putea să avem uh, de-a face cu o primare iminentă. Și de aceea sperăm că Comisia Europeană și Parlamentul vor formula recomandări pentru a solicita guvernului din Hong Kong și autorităților chineze să abordeze problemele politice în manieră politică și nu prin forță. Poliția din Hong Kong, de asemenea, trebuie să renunță la utilizarea forței, în special să renunță la utilizarea bastoanelor ca mijloc standard de dispersare a protestatarilor. Și de asemenea, vrem să ne asigurăm că poliția va lua măsuri imediate atunci când se uh, când au loc atacuri asupra protestatarilor, jurnaliștilor, observatorilor și vor investiga pe cei care comit abuzuri și vor aduce în fața legii. Înțeleg că va exista un dialog între Uniunea Europeană și Beijing cu privire la drepturile omului. De asemenea, trebuie să vă mai spun că drepturile și libertățile din Hong Kong au fost supuse unor amenințări constante și, și acest lucru se referă și la dreptul de exprimare și dreptul de adunare. Având în vedere numărul de aresturi din ultimii ani și libertatea de expresie, libertatea presei, trebuie să ne gândim că avem de-a face cu o problemă foarte gravă care este generată, care este uh, rezolvată, între ghilimele, de, prin presiuni economice și agresiuni. Și, de asemenea, prin uh, prezentare trunchiată în mass media, pentru că uh, toți, uh, toți proprietarii de trusturi media din, uh, din Hong Kong sunt, au legături cu China. Aceste, această transmis, transmi, aceste transmisii, adică prezentarea în media, a suferit foarte mult din această cauză un trus media pentru a putea emite trebuie să primească uh, licență de la permisie de la guvern, permis de la guvern. Deci există foarte multe mijloace de a uh, pune presiune asupra media, mai ales, în ceea ce, mai ales prin reînnoirea licențelor media. Și am mai văzut asemenea evenimente în trecut. Guvernul trebuie să fie anunțat de fiecare dată când un nou operator media um, dorește să, să se înființeze. Foarte mulți oameni au protestat în Hong Kong pentru a avea um, o televiziune liberă, locală, independentă. De asemenea, canalul public de televiziune este controlat de către guvern. Este practic un departament al guvernului, deci este practic imposibil ca uh, această televiziune să fie independentă. Deci, vă rog frumos să luați act de aceste probleme, să vă asigurați că dorim să ne asigurăm că democrația din Hong Kong uh, este implementată așa cum este dispus în recomandările ONU pentru drepturi civile și dorim să ne asigurăm cu ajutorul dumneavoastră că uh, libertatea presei și libertatea de exprimare vor fi protejate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Iuc Kailu. Îl avem alături de noi pe domnul, domnul doctor Wong Wai Kwok Benson de la Departamentul uh, Uh, de studii internaționale și guvernamentale de la Universitatea Baptistă din Hong Kong. El este imprim, implicat în proiectul de tranziție de câțiva ani deja. El este expert și în uh, manifestații ale tineretului și cred că vom asculta cu foarte mare interes spusele sale. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să-mi pot împărtăși cu dumneavoastră observațiile mele cu privire la evenimentele recente din Hong Kong. Domnul Lo a prezentat câteva puncte cheie cu privire la uh, referitoare la evenimentele din Hong Kong, inclusiv uh, abuzul din partea forțelor polițienești, refuzul guvernului de a răspunde la cererile uh, oamenilor din Hong Kong. Am câteva observații pe baza ideilor și argumentelor domnului Law. Dânsul a vorbit despre libertatea de expresie. Aș dori să mă refer aici la aspectul învățământului. Guvernul a dorit să folosească învățământul pentru a controla tinerii. În ultimii 2 ani, doi 3 ani, guvernul a dorit să introducă și să promoveze un, o nouă programă de învățământ. Acest, aceasta avea ca obiectiv promovarea partidului comunez, comunist și să promoveze China într-o imagine pozitivă Vă pot da și un exemplu. Documentul respectiv și materialele educaționale uh, spun că Partidul Comunist Chinez dorește să asigure că este respectat interesul public, că este un partid progresist și că nu are grijă decât de interesul poporului. Noi am făcut o evaluare a acestei programe și am văzut că studenții nu sunt încurajați să își exprime opinii critice la adresa autorităților, nici măcar împotriva uh, Congresului Popular și împotriva uh, guvernului din Hong Kong. În ciuda acestui fapt, studenții se organizează împotriva autorităților. Unii dintre ei chiar au protestat împotriva programei. Totuși, autoritățile învățăm, din învățământ din Hong Kong au dorit să reintroducă această programă națională pentru că au văzut că foarte mulți tineri s-au pronunțat împotriva guvernului și nu, vreau, nu vor să-și asume răspunderea pentru așa ceva, autoritățile adică. Deci, practic, se dorește îndoctrinarea tinerilor. Același lucru este valabil și la nivel preuniversitar. Avem un uh, curs special de educație civică și acesta cuprinde probleme legate de interesul național, uh, guvern, instituții publice și așa mai departe. Recent s-a propus uh, de către guvern ștergerea capitolelor, capitolelor din acest curs legate de statul de drept, de exemplu. Din cauza evenimentelor recente din Hong Kong, din cauza evenimentelor recente s-a întâmplat acest lucru, și astfel s-au uh, declanșat proteste din partea elevilor. Guvernul s-a folosit de partidele pro-Beijing pentru a a uh, anula acest curs, pentru a scoate acest curs de educație civică din programă sau să devină măcar un curs opțional. intenția a fost de a uh, nu, mai încuraja pe, nu ai mai încuraja pe studenți să aibă o gândire analitică și critică. În momentul de față, guvernul dorește să înnăbușească uh, cererile studenților schimbând programa școlară. Acestea sunt primele aspecte pe care am dorit să le împărtășesc cu dumneavoastră. Cel de-al doilea aspect la care a făcut referire și domnul Law este comportamentul poliției în cadrul protestelor din ultimele 65 de zile. A, doresc acum să repet uh, ce a spus domnul Law. Poliția nu se comportă cu profesionalism cu imparțialitate față de protestatari. Și acest lucru este vizibil. În primul rând, poliția se folosește de uh, site-urile de socializare pentru uh, uh, aduce o politică împotriva Uh, protestatarilor. Au existat a existat și o postare prin care spunea că prote- în care se spunea că protestatarii uh, sunt violenți. Se vede că în cadrul poliției din Hong Kong există um, animozități față de protestatari. Anumiți ofițeri de poliție se exprimă în mod public și deschis cu privire la protestatari. Se folosesc de uh, site-urile de socializare, chiar de uh, însemne pe îmbrăcăminte pentru a-și exprima uh, părerea. Noi considerăm că poliția nu trebuie să uh, intervină în acest fel, trebuie să fie imparțială. Toate aceste concluzii sunt trase pe, margine, pe baza observațiilor mele. Un al treilea aspect dovezile pe care le avem, dovezile bine întemeiate pe care le avem, din care reiese că poliția este o forță pro-Beijing, care acuză protestatarii că um, uh, au creat haos în Hong Kong. când mișcările de protest împotriva mișcării umbrelelor uh, au început să devină agresive, poliția nu s-a ocupat de acest caz. Când au încercat în cele din urmă polițiștii, în loc să gestioneze cum trebuie problema într-un mod profesionist, nu, ei i-au arestat pe protestatari. în loc să încheie disputele între ei. Se vede care este astfel alegerea politică a uh, ofițerilor. Doresc să aprofundez o observație a domnului Law. În ultimele 60 de zile, 65 de zile, cei din Hong Kong, oamenii din Hong Kong, n-au primit informații decât din media, din mass media uh, mainstream. Deci, televiziuni și ziare care sunt pro-Beijing. Au primit informații care sunt practic care prezintă practic uh, mișcarea Occupy ca o mișcare generatoare de haos. Protestatarii sunt uh, prezentați ca niște personaje negative care doresc să, rămâne, să dărâme guvernul din Hong Kong. Acum trei săptămâni s-a spus că anumite instituții locale, de exemplu de exemplu, Universitatea, Universitatea Baptistă, Uh, primesc uh, sprijin financiar din țările vestului. Lucru care pune presiune asupra acestor instituții și mai ales asupra universităților. Până acum nu am primit nicio plângere, niciun fel de atac din afară, cum că membrii universității noastre, colegii ai noștri, participă la uh, mișcarea Occupy. dar mă nu pot să spun că nu vor veni asemenea plângeri în viitor. Asta a fost prezentarea mea și vă voi da acum cuvântul pentru uh, ca dumneavoastră să, să poată continua colegii mei. Mulțumesc! Muchísimas gracias, profesor. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Iar acum Nu știu dacă dânsii vor rămâne să ne asculte. Bun, acum vom da cuvântul lui Sharon Tam Kang Sheng, care este o militantă foarte bine cunoscută. Este director executiv uh, al organizației Human Rights in China, drepturile omului în China. Deja a mai fost uh, oaspetele Parlamentului European uh, în mai multe ocazii. Pe lângă că este activist, dânsa este expert în drepturile omului și uh, China continentală. Vom asculta ce are dânsa de spus, după care sperăm vom putea avea o dezbatere. Deci, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, bună dimineața. Uh, Vă sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate de a contribui la un schimb de opinii, la această uh, intersecție critică în ceea ce privește evenimentele ce au uh, loc în China. Mă bucur că am participat uh, la această uh, întâlnire împreună cu ceilalți doi experți. Este pentru prima dată când vorbesc uh, ca uh, un uh, om care s-a născut în Hong Kong și o fac cu foarte multă umilință și mândrie. Organizația noastră este prezentă din 1996 în Hong Kong și deja de 25 de ani uh, activăm pentru a susține societatea uh, civilă, inclusiv uh, organizația Mamele din Tiananmen. Activăm uh, chiar și în uh, cadrul mecanismelor ONU pentru protecția drepturilor omului. Recent am activat uh, în revizuirea CIDA a Chinei și am monitorizat procesul ulterior în ceea ce privește obligațiile Hong Kongului în ceea ce privește drepturile omului, inclusiv preocupările comisiei legate de votul universal. În ceea ce privește evenimentele din această săptămână, pot să vă spun că situația la fața locului este complexă și se schimbă foarte repede. De asemenea, prezintă provocări pentru pentru orice efort uh, de a uh, face progrese, pentru că în câteva ore în acest weekend uh, un, o mișcare pașnică care a durat două luni și a fost admirată în toată lumea a luat o turnură radicală, ceea ce a dus la confruntări violente cu poliția și la arestări. Chiar în momentul în care noi ne întâlnim astăzi, o greva foame inițiată de uh, Joshua Wong uh, tocmai a început. Practic, uh, ar trebui să existe o anumită răspundere civilă asumată pentru actele de dizobediență. Sunt chestiuni aici politice și juridice. Actualul guvern al Hong Kongului se bazează pe uh, forța brutală a poliției și așa cum a descris clar domnul uh, doctor Uh, Wang, uh, Există o atitudine foarte discriminatorie și uh, uh, politicianistă față de uh, protestatari. Uh, folosirea instanțelor pentru a um, uh, elibera piețele publice de protestatari, uh, practic uh, a fost un efort de a folosi instanțele pentru a rezolva chestiuni politice. Răspunsul guvernului central întotdeauna a fost aproape um, previzibil. A fost un um, răspuns uh, totalitar. Uh, practic uh, au folosit termeni într-un sens distorsionat, termeni folosiți de către mișcare, precum umbrelă au uh, făcut apeluri și pe internet în uh, China. Uh, a existat ziare care a făcut propagandă pentru Beijing și astfel Beijingul a insistat pe o linie foarte dură, spunând că decizia Comisiei de pe august 31 a Comitetului Central al Partidului Comunist nu va fi niciodată revocată și um, au reușit să invoce Uh, uh, similitudini cu um, diverse revoluții care au avut loc în alte părți ale lumii. Uh, s-a pretins și că guvernele din vest intervin în chestiuni strict interne și că instigă prin finanțare aceste proteste de masă. Aceste acțiuni guvernamentale nu reflectă doar un eșec critic uh, al guvernării, ci uh, de asemenea sunt măsuri ineficiente pe termen uh, lung, pentru că se vizează stoparea procesului democratic care este în curs, dar trenul deja a plecat din gară. Strategiile Hong Kongului pur și simplu au devenit mai dinamice, mai creative și mai fluide în mod impresionant, mișcarea chiar uh, și-a păstrat uh, un spirit pozitiv și plin de umor, după cum se poate vedea uh, prin faptul că mișcarea umbrelă acum se numește mișcarea de shopping. Practic, s-a solicitat cetățenilor Hong Kongului să-și reactivitățile și să meargă la cumpărături, la shopping în Hong Kong. Deci, pe lângă afișarea unor umbrele în văzul lumii, uh, oamenii au fost încurajați să meargă și la cumpărături. Uh, grupurile se tot uh, mișcă pe măsură ce intervine poliția. Și cei care cunoașteți Hong Kong știți că există niște ecrane care fac reclame la filme, dar acum protestatarii urmăresc trailerul de la uh, filmul Jocurile Foamei și uh, afișează însemne care apar și în acest film. Regimurile totalitare, se înțelege, nu pot controla în totalitate uh, disobediența uh, civică și umorul. Aceste acțiuni guvernamentale au contribuit la radicalizarea unei întregi generații, a unei generații de tineri care au crescut experimentând uh, o societate eh, civilă liberă și independentă. Această generație are acces la tehnologie, la internet și acest lucru a fost uh, demonstrat eh, de crearea unor organizații care activează în mass media pentru a inspira publicul pentru a înțelege aceste evoluții și pentru a aduce o contribuție constructivă la avansarea unor soluții pașnice, este important să privim dincolo de un cadru polarizat și static în care se uh, dezbat uh, opiniile divergente între lideri și participanți în legătură cu modul în care ar putea continua uh, lucrurile. Un proces democratic, incitant, clar este în curs dar n-ar trebui să pierdem din vedere domeniile de consens. În primul rând, Există consens în legătură cu importanța de a păstra modul de viață din Hong Kong și valorile sale uh, cheie, statul de drept, democrația și drepturile omului, așa cum s-a uh, promis prin uh, declarația semnată de britanici, așa cum se prevede în legea fundamentală a Hong Kongului. Bineînțeles, aceste aspecte sunt critice pentru um, stabilitatea economică și pentru durabilitatea viitorului Hong Kongului. Apoi, uh, locuitorii din Hong Kong, uh, care vin din diverse medii, care au vârste diferite sau ocupă funcții uh, diferite, din zone centrale sau periferice, cu toți își doresc vot universal și democrație și înțeleg că acesta nu este un proces pe termen scurt, ci este un proces lung și anevoios care va dura generații. Și dacă îmi permiteți, dați-mi voie să vă spun o anecdotă în nume personal. Am vorbit cu șoferi de taxi, cu vânzători ambulanți, cu oameni de toate vârstele pe stradă și pot să vă spun următoarele. Am uh, remarcat uh, un grup de copii cu părinți uh, care făceau coșuri cu aceste panglici galbene pe care împărțeau ca simbol al Revoluției Umbrelelor. Am întrebat apoi părinții oare copiii știu ce fac, iar ea mi-a spus de ce nu întrebați chiar dumneavoastră și am întrebat un băiețel și o fetiță mai întâi câți ani au. El a spus am 5 ani și am întrebat ai 5 ani și știi ce faci? Iar el mi-a spus fără să ezite diferite. Vreau vot uh, universal uh, general valabil. Eu m-am uh, șocat. Iar fetița a intervenit și a spus, eu știu să scriu. Și am întrebat-o, da, știi câți ani ai? Am și eu cinci. Da? Și ce pot să scrii? Iar ea mi-a spus, Uh, vreau vot uh, universal general. Am fost uh, total uimită și i-am spus mamei, dar au doar 5 ani. Iar mi-a spus, noi suntem aici să susținem pe studenți și această generație, însă trebuie să pregătim și generația viitoare. Deci un rezultat pașnic și durabil al acestei etape uh, cu care se confruntă acum uh, Hong Kongul în drumul său spre democrație și vot universal are implicații semnificative și impact semnificativ și pe continent. După cum puteți uh, vedea uh, din cenzură și uh, din arestarea unor sute de oameni de pe continent care susțin mișcarea. Acest lucru este valabil și pentru Taiwan și pentru stabilitatea din regiune. Cu siguranță aceste evenimente nu au reasigurat Taiwanul că modelul uh, statal autoritar ar putea fi durabil sau viabil. Este foarte important ca Uniunea Europeană uh, să respingă presupunerile că Hong Kongul ar fi o uh, chestiune care ține de politica internă a Chinei. S-a demonstrat în Regatul Unit, în Camera Comunelor, acest lucru foarte clar atunci când a venit vorba de interzicerea accesului Comisiei de Investigație Britanice în Hong Kong de către China. S-a reafirmat faptul că uh, cei din Regatul Unit, ca și parlamentari, au uh, obligația legală și morală să uh, se ocupe de situația din Hong Kong și mai ales că au un rol de jucat în a se asigura că declarația comună și că promisiunile făcute poporul din Hong Kong sunt respectate. A sugera altceva, membrii au sugerat că ar fi ridicol și citez, irațional în mod manifest. Aș dori să vă sugerez dumneavoastră uh, ca Parlamentul European să aibă un rol uh, similar în asumarea unor obligații precum colegii dumneavoastră britanici. Cu siguranță eu nu uh, înțeleg tratatul de la Lisabona la mulți ani după ce el a fost adoptat, însă sugerez ca în conformitate cu articolul 21 din tratat să insistați uh, pe uh, coerența acțiunilor externe ale Uniunii Europene, pentru că asta cere și acest articol. Există obligație ca acțiunile Uniunii Europene pe scena internațională să fie uh, ghidate de uh, principiul care a inspirat crearea sa și uh, de asemenea dezvoltarea și extinderea Uniunii Europene. Practic, insistarea uh, pe aspecte precum democrația, um, drepturile omului, indivizibilitatea lor, drepturi fundamentale, respectul pentru demnitatea umană, principiul egalității și al solidarității. Așa cum Uniunea Europeană încearcă să aplice aceste politici acțiuni în toate domeniile în ceea ce privește relațiile sale internaționale, în relația cu Hong Kongul, de asemenea, eu pot să vă spun că Uh, importanța Hong Kongului ca și partener comercial nu poate fi subestimată. Există acolo însă un guvern netransparent uh, care uh, nu este răspunzător pentru actele împotriva poporului său, care nu-și respectă propuneri, pro, promisiunile, mă scuzați, iar acest guvern nu va putea fi un partener comercial bun. Știm că dialogul între Uniunea Europeană și China cu privire la drepturile omului va avea loc pe, decembrie, pe 8 și 9 decembrie la Bruxelles iar noi, ca și grup care reprezintă societatea civilă, pot să spun că apreciem uh, provocările uh, uriașe și frustrările pe care le presupun uh, aceste exerciții bilaterale. Noi înțelegem că Hong Kongul nu este pe uh, uh, agenda. Acest lucru este tulburător având în vedere că uh, chestiuni precum libertatea expresie sau uh, dreptul de asociere online și offline uh, sunt pe uh, proiectul de ordine de zi. Uh, eu aș susține ca uh, delegația Uniunii Europene uh, să uh, exploreze și să nu piardă uh, această oportunitate și să transmită un mesaj puternic uh, guvernului chinez în legătură cu uh, importanța de a se uh, reimplica împreună cu liderii mișcărilor de protest, împreună cu cetățenii din Hong Kong, cu protest contestatarii uh, pentru a găsi uh, uh, o cale de a merge mai departe. De asemenea, le aducem aminte faptul că reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, domnul Stavros Lambrinidis, a făcut o vizită în septembrie 2013 în China, o vizită constructivă. În actul reprezentant Uh, ar putea să se gândească la ce rol ar putea juca pentru a susține eforturile oamenilor din Hong Kong. Și în cele din urmă, după cum a spus și domnul dr. Wang, ar trebui să uh, ne amintim că um, aceasta nu este pentru prima dată când cei din Hong Kong au fost uniți împotriva eforturilor de a li se uh, reduce libertatea și drepturile. Aduceți-vă aminte, Hong Kongul este singurul loc din China care în ultimii 25 de ani a văzut mii de oameni adunați în parcul Victoria în fiecare Uh, zi de 4 iunie. Uh, în 2003, uh, jumătate de milion de locuitori au ieșit în stradă pentru a se opune articolului 23 Uh, din legea pe care China dorea să le impună, care le-ar fi limitat uh, dreptul la expresie. Până la urmă, mm, unitatea dintre tineri și bătrâni, dintre mediul academic, uh, mediul profesional, comunitățile juridice, um, au dus la redactarea legii într-o altă formă. Mulți au refuzat să accepte aceste schimbări, dar până la urmă s-au văzut confruntați cu situația de a demisiona în 2005. Joshua Wang, care are doar 16, care avea 16 ani atunci, uh, a organizat uh, cetățeni și greve ale foamei uh, pentru a susține educația obligatorie. După cum s-a spus, studenții au criticat propaganda și au respins spălarea creierelor. S-au strâns și 100.000 de semnături pentru aceste proteste. Înainte ca protestatarii să se să se strângă, Joshua Wang a spus, uh, creăm uh, istorie. Cred că se va întâmpla un uh, miracol. Iar cotitura este aici. Iar el avea dreptate, spunând toate acestea. Gândindu-se la lecțiile pe care le-a învățat, Wang a spus că a învățat un simț al perseverenței și că toată lumea poate să fie interesată de societate și poate să fie un bun cetățean al societății. Cred că principala uh, provocare pentru noi rămâne aceea de a-i uh, susține și uh, de a ne asigura că prețul pe care îl plătesc nu va cădea asupra conștiinței noastre. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias. Tengo dos palabras pedidas. En primer lugar, va a intervenir el señor Joe Leinen, que es el. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Joe Leinen în calitate de... Deci, domnul Panzeri și apoi domnul uh, Tăcăș, domnul Iolainen. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu știu dacă aveți uh, interpretare la Hong Kong. Beneficiați de interpretare acolo, la Hong Kong? Bun, atunci pot să-mi vorbesc propria limbă. Mulțumesc pentru această întâlnire, lucruri uh, foarte interesante pe care ni le spuneți. Iată că avem parte și de cea mai bună tehnologie care ne ajută să comunicăm la asemenea distanță. Însă, de asemenea, interesante au fost și lucrurile pe care ni le-ați transmis. La ultima plenară, Parlamentul a tratat deja subiectul Hong Kong. A existat o dezbatere intensă cu privire la mișcarea studențească, la mișcarea civilă. Și iată că reluăm această tematică uh, și astăzi în Comisia pentru Drepturile Omului. Deci vedeți că urmărim cu mare atenție ceea ce se întâmplă la Hong Kong și fără nicio urmă de îndoială există o mare simpatie aici în Parlamentul European pentru această dorință de libertate și de democrație. E practic înscris în codul genetic al Parlamentului European uh, acest uh, lucru de a milita pentru drepturile omului. Dumneavoastră spuneați că procesul de democratizare nu mai poate fi stabilit, stabilit. pe de altă parte însă avem vești uh, tot din Hong Kong că libertățile civile sunt îngrădite. Și acum întrebarea este ce, s-a, ce se va dovedi ca fiind mai puternic această mișcare sau sistemul? Și tot în acest context uh, strategia acestei mișcări uh, protestatare, ieșirea în stradă, blocarea străzilor. Aceste acțiuni însă sunt uh, limitate la un moment dat pentru că oamenii își doresc de asemenea să-și poată relua viața normală, să poată circula în trafic. Și de aceea întrebarea este ce se va întâmpla cu mișcarea, se va radicaliza sau nu? sau se va diviza în cei care doresc o mai mare radicalizare și, pe de altă parte, cei care caută alte modalități, de pildă mișcarea cu umbrelele ca o mișcare pașnică. În niciun caz această problematică nu poate fi rezolvată prin violență, ci doar prin uh, dialog politic și trebuie căutate aceste formule politice. Dacă îmi permiteți, poate să vă răspund la întrebare. Reacțiile guvernului de acum trei săptămâni. Uh, the Beijing authorities, not Hong Kong government, to handle this issue, not to handle this issue. Ah, okay. Sorry. Están contestándole, señor yes? Leinen. Están contestándole. Domnule Leinen, domnul Lang încerca să vă răspundă. Dacă doriți să o faceți, vă rog foarte pe scurt, apoi domnul Leinen poate continua. În momentul de față, cu siguranță vă putem spune cine a fost uh, înfrânt. Guvernul din Hong Kong pentru că se confruntă cu o situație dificilă în următoarele luni și următorii ani dacă nu îmbunătățesc situația democrației de aici, pentru că nu vor putea guverna Hong Kongul. Și de asemenea, nu se va pune problema unei uh, cooperări uh, reale cu China. Și este dificil pentru tinerii din Hong Kong să aibă încredere în guvernul chinez. Deci, practic, guvernul uh, chinez a pierdut încrederea unei întregi generații. Nu s-a respectat promisiunea din partea poliției de a nu împiedica acțiunile noastre de observare, așa cum ni s-a promis în trecut. Eu sper că dumneavoastră veți fi în măsură să ne ajutați, să, astfel încât să ni se ofere protecție în astfel de misiuni de observare, astfel încât oamenii din Hong Kong să își poată realiza acest deziderat de democrație și sufragiu universal într-un dialog cu China. Și nu s-a respectat legislația internă, dar și cea internațională în ceea ce privește aceste mișcări. Și cred că este important pentru dumneavoastră să exprimați acest lucru. Intervine doamna președinte. But also in line with international standard in the international covenant. Thank you. Thank you, Mr. Lau. Thank you. Mulțumesc, domnule Lau, spune președinta. Domnule Lain, în continuați. Spuneam doar că există acest dialog pe marginea drepturilor omului între Uniunea Europeană și China și puteți fi sigur că delegația Uniunii Europene care va merge în China uh, va dori să se întâlnească și cu dumneavoastră pentru continuarea dialogului pe care l-am demarat în această dimineață aici. Muchísimas gracias, Leinen. Tiene la palabra, señor Pan. Mulțumim, domnule Leinen. Domnule Panțeri, vă rog. Da, volevo fare delle alcune observații. Aș fi dorit să fac și eu câteva observații și desigur sper că îmi veți putea oferi și un răspuns. Așa cum am citit ieri dimineață, cei trei fondatori ai mișcării Occupy Hong Kong și-au manifestat uh, dorința de a se preda poliției, recunoscându-și uh, infracțiunea de uh, manifestare ilegală, invitând și ceilalți protestatari să se retragă. Nu știu dacă acest lucru este ca urmare a mm, fricii că s-ar putea să aibă parte de o reacție din partea poliției care uh, să nu mai poate fi controlată sau dacă este pur și simplu vorba de o divizare în rândul acestei mișcări de stradă. Senzația mea este că pe lângă greva foamei lui Joshua Wong, un lucru important, există totuși un număr mare de studenți care nu pleacă din piață și sigur există și riscul că mișcarea s-ar putea să ajungă la limitele sale. Sigur că atenția internațională a fost maximă, așa cum ați amintit, a avut loc o serie de inițiative și aici, la Parlamentul European, dar rezultatele, sigur, sunt puțin satisfăcătoare. Și mă întreb ce alte forme ar mai exista pentru a realiza prin uh, formule democratice acest deziderat al obținerii sufragiului universal. Sigur că noi ne vom implica și în dialogul cu China în această privință și așa cum uh, se spunea, vom uh, face acest lucru și în baza aplicării complete articolului 21 de la, din Tratatul de la Lisabona. După această audiere vom vorbi despre un raport anual cu privire la drepturile omului, unde cooperarea externă Uh, reprezintă unul din punctele centrale care se vor dezbate și vrem să știm dacă e posibilă realizarea a trei obiective. În primul rând, construi un aeroport mai corect de colaborare cu China, apoi aceea de a nu considera Hong Kongul doar o piață financiară, ci o realitate unde drepturile omului trebuie să se reafirme la modul real într-un spațiu democratic. Noi vom încerca să contribuim în acest fel la manifestările care încă au loc la fața locului în Hong Kong. Domnul Panțeri este raportorul pe acest raport cu privire la drepturile omului. Deci este implicat direct în această chestiune. Domnule Tökes. Elnök asszony, kedves vendégek, kollégák! Mulțumesc, dragi oaspeți, dragi uh, colegi! Tocmai citesc în acest document care ne-a parvenit astăzi faptul că actualul regim din China are un caracter antidemocratic. Pentru mine este însă o prezentare eufemistă. Dacă vă aduceți aminte, în 1999, Parlamentul European a condamnat ambele regimuri totalitare atât comunismul, cât și național-socialismul. Sigur, China este un stat comunist. Asta e realitatea. Și e clar faptul că comunismul s-a prăbușit în Europa de Est, în România chiar exact acum 25 de ani, însă acest sistem mai persistă în China, în Cuba, deci este un lucru care trebuie combătut în continuare. Nu putem pur și simplu permite ca comunismul să înglobeze și Hong Kongul. atunci când s-a semnat uh, tratatul, acordul, s-a acceptat și principiul uh, One Country, One System, care ar trebui în continuare menținut. Uniunea Europeană ar trebui să uh, se manifeste cu consecvență împotriva comunismului. Doamna Cadi va participa astăzi la o audiere în reprezentarea uigurilor acolo avem uh, aceeași problemă. Am putea aminti și de Tibet. Eu cred că această chestiune necesită o abordare complexă și cine ar putea să facă acest lucru mai bine decât subcomisia noastră responsabilă pentru drepturile omului. Și vă mulțumesc, doamnă Valenciano, pentru organizarea acestei audieri. Consider că e important ca aceste teme să se mențină pe ordinea de zi și încă ceva. China, sigur, susține că nu ar trebui să ne amestecăm în treburile interne dintre China și Hong Kong. Dar Ceaușescu mai spune acum 25 de ani că nu ar trebui să existe amestec în uh, treburile interne ale României însă nu trebuie aprobată o astfel de atitudine, pentru că e vorba de drepturile omului aici. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, le mulțumesc participanților noștri care uh, sunt alături de noi de departe și le mulțumesc și pentru participare și pentru mesajul pe care ni l-au transmis. Având în vedere că urmează să-l auzim pe domnul Panzeri cu raportul său anual cu privire la drepturile omului, cred că este o ocazie bună să avem o asemenea discuție despre drepturile omului în uh, regiunea dumneavoastră, pentru ca situația să fie înțeleasă mai bine. Având în vedere rolul crescând al Chinei pe plan economic, trebuie ca acest rol să fie însoțit și de angajamente în ceea ce privește drepturile omului. Dacă această țară, dacă China dorește să aibă un rol important pe scena economică a lumii, trebuie să înțeleagă că este nevoie de progrese și în domeniul drepturilor omului. Acestea sunt chiar indispensabile. Și toate instituțiile europene trebuie să transmită Chinei acest mesaj. Dor, doresc să-i întreb pe participanții de la Hong Kong, pe colegii noștri de la Hong Kong, uh, care a fost răspunsul ONG-urilor din China continentală au inițiat dialog, au, uh, v-au răspuns la întrebări, au, uh, ați avut vreo reacție din partea ONG-urilor sau disidenților din China cu privire la evenimentele de la Hong Kong? și în ce măsură aceste, aceste reacții uh, s-au ridicat la înălțimea așteptărilor participanților la manifestațiile din Hong Kong. Mulțumesc. Uh, eh, senior Preda. Mulțumesc, domnul Preda. Eh, da, um, două, trei lucruri aș vrea să spun. În primul rând, um, în primul rând, aș vrea să reamintesc faptul că grupul um, PPE a susținut introducerea pe agenda Parlamentului a dezbaterii despre Hong Kong Inițial am vrut să facem doar un subiect de urgență, dar cred că a fost foarte bine că am avut o dezbatere largă în cadrul plenarei de la Strasbourg. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că sunt surprins uh, de faptul că în dialogul referitor la drepturile omului între Uniunea Europeană și China, subiectul Hong Kong nu figurează pe agenda. Este pur și simplu scandalos acest lucru. În al treilea rând, Cred că Stavros Lambrinidis uh, trebuie să meargă în Hong Kong și asta cât se poate de repede. Consider că este un gest uh, minimal și că apărarea uh, drepturilor omului trebuie să fie nu doar coerentă, ci și um, promptă. Nu putem um, aștepta sfârșitul evenimentelor sau nu putem amâna în general un asemenea, un asemenea gest. Ehm, în fine, aș vrea să spun în legătură și cu cele subliniate de domnul Tökeș mai devreme, că ehm, în fond ehm, ideea o țară, două sisteme este o iluzie. Singurul, singura realitate pe care o putem pe care o putem întrevedea ca viabilă este democratizarea Chinei. Ideea că Uh, o asemenea soluție ar putea dura o soluție de tipul o țară, două sisteme, este de fapt o mare iluzie și a fost o greșeală că s-a acceptat o asemenea, o asemenea iluzie și că ea este întreținută. Repet, singura soluție viabilă este democratizarea Chinei și asta cred că trebuie spus foarte clar din Europa. Nu cred că trebuie să avem vreo reținere, tocmai pentru că, așa cum spunea Uh, și invitata noastră uh, nu poți avea un uh, partener comercial serios dacă nu respectă drepturile, drepturile inviolabile ale indivizilor. Mulțumesc. Muchas gracias, señor Preda. Pues si no hay más palabras. Mulțumesc, domnule Preda. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină dintre colegi, atunci, uh, invitații noștri din Hong Kong au cuvântul două minute. Vă rog frumos. Sunt domnul Lo, de la Human Rights Monitor în China. Sunt de acord că este foarte dificil să transmitem informații către continent cu privire la uh, Uh, la, la manifestațiile din Hong Kong. Pentru că media este controlată de către guvernul chinez, după cum am spus. Dar sunt foarte mulți vizitatori în Hong Kong, sunt mulți turiști, deci știu care sunt problemele. Propaganda media împotriva Hong Kong ajută îi ajută pe cei de pe continent să înțeleagă situația din, din Hong Kong într-un fel, pentru că dacă ei citesc presa așa cum trebuie și în mod înțelept, își dau seama că și susținătorii mișcărilor din Hong Kong sunt arestați în China, pe continent. Deci își dau seama ce viață grea au cei care susțin uh, uh protestele din Hong Kong. În ceea ce privește dialogul referitor la drepturile omului, este important să schimbăm uh, poziția cu privire la Hong Kong. UE susține uh, principiile democratice din Hong Kong în baza uh, dreptului, dar acesta este interpretat de Beijing. Deci, practic, se susține o, arbitrare, o interpretare arbitrară a drepturilor din Hong Kong. interpretarea se face conform textului cu um, prin aliniere la dreptul um, din Hong Kong. Deci trebuie să vă dați seama că acum China uh, începe să transgreseze chiar declarația comună anglo-chineză Și acest lucru schimbă practic rolul Chinei pe, pe scena internațională. Pentru că, iată, este un precedent prin care China nu mai respectă un acord internațional. Deci ar fi foarte utilă o implicare din partea dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. Adelante. Următorul vorbitor. Go ahead. Okay. So, uh, I just on the... Voi răspunde întrebărilor uh, și observațiilor colegilor dumneavoastră. În ceea ce privește um, ideea că acest sistem, adică ideea că o țară, două sisteme este, una, este o amăgire și că trebuie să ne concentrăm pe democratizarea Chinei, doresc să vă atrag atenția asupra Uh, celei de-a doua runde a consultărilor cu privire la reforma politică, care vor avea loc în ianuarie. În momentul de față, guvernul nu, a, nu ne-a confirmat uh, datele exacte ale, ale acestor consultări, dar putem să ne uităm la rezultatele primei runde de consultări. Și atunci guvernul nu a acceptat decât părerile pro-guvernamentale. În timpul consultării, biroul de legătură Hong Kong, China, spunea mereu ceva care, ca să le amintească Uh, să-i îndemne pe uh, cei din Hong Kong să nu se opună guvernului. Deci, eu mă tem că asemenea demersuri pe care le-am avut și în trecut, pe baza experienței pe care o avem, uh, cred că se va repeta situația din nou. Congresul și guvernul chinez uh, fac, face pro, fac propagandă împotriva protestatarilor din Hong Kong care cer sufragiu universal. Știm că țări precum Italia, Germania sau chiar sau chiar Corea au, uh, au uh, sufragiu universal. Deci uh, mi se pare că propaganda chineză este uh, nu prezintă cum trebuie situația. Deci, sunt prezentate uh, uh, știri în, în mod trunchiat și cred că acesta este un impediment foarte mare împotriva procesului de democratizare a Chinei. Eh, Mulțumesc. Următorul vorbitor, um, doamna Kang Sheng, și apoi SAE. Mulțumesc membrilor comisiei pentru uh, feedback-ul dumneavoastră și pentru întrebările încurajatoare. mai ales pentru că v-ați referit la recomandările specifice ale ONU și la uh, acordul UE-China și la discuțiile în vederea acestui acord. Întrebarea cine sunt beneficiarii și întrebarea uh, referitoare la strategie. Partidul Comunist Chinez este antidemocratic. Prin definiție, trebuie să mențină controlul Trebuie să ne uităm cum uh, s-au desfășurat lucrurile în Tibet. Orice afirmație a identității culturale va fi înnăbușită. Dar când ne gândim la această definiție implicită, trebuie să spun că statul de drept nu are aceeași definiție în China. Țara trebuie guvernată prin lege, nu ca stat de drept. Cam asta este formularea în legislația chineză. Este o diferență foarte mare și pentru a exista un proces de democratizare și, în contin, și pe continent, trebuie să existe o lege care să tragă la răspundere Partidul Comunist, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față. Aceasta este o preocupare uh, care a fost uh, reluată și în recomandările Comitetului SIDAL luna trecută. Această preocupare uh, s-a referit la comisiile uh, juridice și la independența uh, justiției și la accesul la justiție și comitetul acesta, în recomandările sale, a spus că se dorește o atenție suplimentară acordată măsurilor luate împotriva interferenței în ingerințelor în puterea judiciară. Cred că în lumina evenimentelor trebuie să fim și îngrijorați și încurajați de progresul pe care l-a făcut mișcarea, de faptul că există acum o societate civilă care acționează pentru um, care, care dorește să se implice în viața politică și să participe la nivel internațional în, în procesul uh, de adoptare a drepturilor omului. Acești reprezentanți ai mișcărilor au fost uh, arestați, au dispărut uh, în unele cazuri, tocmai pentru că și-au exprimat opinia. Totuși, există un uh, loc care nu este controlat, adică online-ul. Acest loc este în continuare un forum pentru uh, cetățenii chinezi. Da, se dorește uh, această, această idee, uh, o țară, două sisteme, dar în Hong Kong nu avem decât 7 milioane de oameni, dar în fiecare an mai bine de 45 de milioane de chinezi vin în Hong Kong la universitate, în vizită, pentru afaceri. Deci vă puteți da seama uh, ce, uh, ce potențial există acolo, atât din punct de vedere pozitiv cât și din punct de vedere negativ. De la Hong Kong poate să pornească totul și Beijingul ne urmărește pentru că sunt foarte îngrijorați cu privire la efectul pe care îl au protestele noastre asupra uh, continentalilor și chiar există susținere online din partea, uh, din partea cetățenilor chinezi de pe continent. Acest lucru nu se face în mod formal și explicit, pentru că ar putea fi periculos pentru acești oameni să se exprime, dar ei se exprimă totuși uh, și trebuie să, um, să îi susținem sub umbrela, ca să zicem așa, a libertății de expresie și de libertății de exprimare și asociere. Voi dar pe ultimul la palabra. Mulțumesc. Voi da acum cu domnului Matthews, șeful Serviciului de Acțiune Externă. Good morning. Um, and thank you for giving us the opportunity to speak at the end of this debate. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi la uh, finalul acestei uh, dezbateri, după ce am auzit uh, prezentele experților. Bineînțeles, noi monitorizăm de aproape situația din uh, Hong Kong. Situația este fluidă, așa cum a subliniat mai mulți uh, antevorbitori și credem că uh, avem o miză în ceea ce privește uh, bunăstarea și viitorul Hong Kongului. Există, într-adevăr, o anumită opoziție, așa cum a spus și un alt reprezentant în octombrie. Uh, Uh, noi uh, încercăm să acționăm, uh, suntem destul de restricționați și asta mai ales în lumina celor întâmplate în weekendul trecut și în această săptămână. Însă um, încercăm să solicităm ambele părți să se implice din nou într-un dialog pentru a găsi o soluție constructivă. Credem că asta trebuie să se facă în um, temeiul legii de bază a Hong Kongului care acționează ca și o Constituție. Bineînțeles, uh, uh, trebuie să se implice ambele părți în acest demers. Hong Kongul este un partener foarte important pentru Uniunea Europeană. Uh, este un lucru cu care împărtățim valori, libertatea de expresie, bineînțeles, statul de drept, dar de asemenea avem relații comerciale și economice înfloritoare. Sunt foarte multe investiții care intră și ies din China, din și înspre Uniunea Europeană. În 1900 în 97 am făcut un angajament în fața Parlamentului European, adică uh, Comisia Europeană și acum Serviciul European de Acțiune Externă, să publicăm uh, rapoarte anuale cu privire la dezvoltarea economică și politică din Hong Kong. Am făcut asta din totdeauna, respectând, bineînțeles, suveranitatea Chinei. Și uh, e clar că dăm importanță mare stabilității Hong Kongului și dezvoltării sale democratice. Bineînțeles, toate aceste aspecte depind de apărarea de către Hong Kong a libertăților fundamentale și a tuturor chestiunilor care au fost discutate astăzi la această întâlnire, pentru că ele sunt cuprinse în lege. E uh, inclus aici și dreptul de expresie, dreptul la asociere și, bineînțeles, un sistem uh, uh, judiciar independent. Am repetat în nenumărate rânduri faptul că noi susținem alegerea unui nou uh, uh, guvernator șef în 2017 și introducerea unui vot uh, universal pentru aceasta. Sunt aspecte importante pentru că noi credem că un guvern responsabil poate să contribuie la prosperitate și stabilitate și poate să păstreze credibilitatea Hong Kongului și poziția sa ca centru internațional de afaceri. Deci toate aceste legături au legă, aceste elemente au legătură strânsă unele cu celelalte. Acest fapt este evident. Înțelegem că s-a luat o decizie de către Congresul Partidului Popular din China, uh, dar i-a dezamăgit pe mulți din Hong Kong uh, pentru că a fost o decizie foarte îngustă uh, și a nemulțumit protestatarii, de aceea protestele continuă. Noi ne-am exprimat în în legătură cu acest aspect de mai multe ori și pot de asemenea să vă asigur că aducem discuție în mod regulat acest subiect cu reprezentanții Ministerului de Externe al Chinei și în acest context putem spune că Uniunea Europeană este bine reprezentată la fața locului în Hong Kong, avem o bună coordonare cu șefii de misiuni de acolo și uh, primim mereu uh, uh, rapoarte. Bineînțeles, reprezentantul nostru acolo a fost și aici în Parlament acum câteva săptămâni și v-a dat informații în legătură cu ce se întâmplă în Hong Kong. Clar că și statele membre sunt foarte interesate de evoluțiile din această țară. să arătăm faptul că până acum protestele au fost uh, în mare măsură pașnice și că ambele părți uh, s-au controlat bine, dar ne este foarte clar de asemenea și că există flexibilitate pentru a se găsi o soluție de compromis uh, respectând cadrul juridic al deciziei NBCNC și, bineînțeles, uh, a existat o escaladare a tensiunilor datorită intervenției brutale a poliției, fapt uh, nefericit și, din nou, subliniem uh, că e nevoie de un exercițiu prin care ambele părți să se poată bine controla. Regretăm că discuțiile dintre guvern și studenți au fost întrerupte, iar consultările pe care dorea să le lanseze guvernul ne pare rău că au fost și ele amânate din nou. Credem că dialogul ar trebui reluat și noi ne-am dorit să vedem că se facă toate eforturile pentru uh, a se ajunge la un consens în legătură cu uh, un proces electoral care să asigure o mare participare a celor din Hong Kong la procesul electoral. Noi avem uh, o relație veche cu autoritățile din Hong Kong, avem un dialog structural anual și am transmis interlocutorilor noștri din Hong Kong dorința noastră de a ajuta, inclusiv cu consultat consultări tehnice în legătură cu dezvoltarea democratică a țării. Firește, încurajăm ceea ce am auzit astăzi spus din partea eurodeputației în ceea ce privește um, susținerea Hong Kongului uh, pe această cale. Cred că ar trebui să mă refer în încheiere uh, și la uh, dialogul cu privire la drepturile omului între Uniunea Europeană și China, la care ați făcut trimitere. Bineînțeles, pot să spun că, pentru că acestea sunt preocupări cheie nu doar în Hong Kong, ci Uh, și pe continent, în China, unde situația uh, este una acută, uh, bineînțeles că vom aduce în discuție libertatea de expresie și dreptul de oamenilor de, a, de a se întâlni pașnic, dreptul de asociere um, și așa mai departe. Acestea sunt, bineînțeles, elemente standard care vor apărea pe urmea de zi a dialogului între Uniunea Europeană și China. Mulțumesc. Doamna președinte. Înainte să pot uh, să încheie această discuție, aș dori să mulțumesc uh, prietenilor noștri din uh, Hong Kong și expertei noastre care este aici alături de noi. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru participare. Aș dori să spun, odată ce l-am ascultat pe domnul Ellis, că s-a întâmplat ceva nou s-a întâmplat uh, ceva nou în Hong Kong și poate că pentru că se întâmplă lucruri noi, un european ar trebui să-și actualizeze puțin mesajele. Noi avem un dialog uh, constant cu uh, China și există o anumită presiune bineînțeles și din partea Chinei continentale, dar există presiune și în Hong Kong pe străzi. Nu a existat uh, acord din partea ambelor uh, părți, uh, am auzit ce a făcut poliția, asta din partea prietenilor noștri din Hong Kong, și probabil că a sosit vremea ca Uniunea Europeană să se gândească la Hong Kong ca fiind ceva diferit decât uh, un partener uh, doar interesant pentru noi. Ar trebui să avem o anumită poziție în ceea ce privește dialogul Uniunii Europene cu China. Poate Hong Kongul ar trebui să reprezinte un element uh, cheie în dialogul nostru, nu doar un element suplimentar în acest dialog. Se întâmplă deci anumite lucruri, iar Uniunea Europeană n-ar trebui doar să ia notă de uh, aceste evenimente, ci ar trebui să încerce să ajute pentru a se asigura că uh, există democrație, pentru că aceasta este datoria noastră. Prin urmare, aș dori să vă spun că așteptăm mai mult de la, la Serviciul European de Acțiune Externă cu privire la ceea ce se întâmplă în Hong Kong. Avem uh, oameni care sunt foarte angajați într-o manieră serioasă și care fac o treabă foarte bună. Nu sunt oameni care nu au habar de ceea ce fac. Prin urmare, în nume personal, dar și în numele Comisiei, pot să vă spun că vom face tot posibilul pentru a ne asigura că acest impuls democratic din Hong Kong se, arată pe, se află pe ordinea de zi a Uniunii Europene, uh, cel puțin a Parlamentului, pentru că noi considerăm uh, că avem de face cu anumite elemente pozitive, nu doar pentru locuitorii din Hong Kong, ci și pentru societatea chineză și de asemenea și pentru uh, oamenii din lume. Noi credem în democrație, credem în libertate pentru uh, toți oamenii, indiferent de locul unde aceștia trăiesc și indiferent de uh, situația politică în care se află. Noi credem în asta și de aceea uh, facem parte din această comisie. Prin urmare, puteți uh, conta pe sprijinul nostru, pe angajamentul nostru în acest uh, uh cadru al uh, dialogului politic și instituțional. De asemenea, uh, puteți conta pe sprijinul nostru democratic pentru toți cei care își riscă viața, apărând exact ceea ce trebuie noi să susținem aici, libertatea și democrația. Vă mulțumesc tuturor! May I just have a, add a word? Very briefly. Excuse me? <laughs> They're leaving. Yeah.對原來係同事，原來係，因為 overtime 咗就可以。係係，OK。我想叫你即刻出個 statement 啊，police retaliation 嗰啲咁。可以。得，我即刻醫翻你哋。醫翻俾佢啦，係。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 vamos a empezar con nuestro segundo punto del orden del día, que es el examen del. Începem cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință e, și dăm cuvântul domnului Panțeri. Este primul schimb de opinii Uh, pe marginea acestui uh, raport. Domnule Panțeri, aveți cuvântul. Uh, președinte. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mie mi se pare că formatul propus este destul de clar, cel puțin așa sper. Obiectivul pe care îl propunem prin ceea ce am scris în acest document este nu de a veni doar cu o contrabalansare a raportului Comisiei Europene, ci uh, lansarea unor ipoteze de lucru și propuneri. Încercând să trecem de la o logică descriptivă la una mai prescriptivă. Deci o tentativă de a ridica nivelul dezbaterii Asta și în relațiile cu înalta reprezentantă și reprezentantul special pentru drepturile omului. Și am mai dorit, de asemenea, să confirmăm încă o dată dorința noastră ca împreună cu Comisia Europeană să se realizeze efectiv eforturile noastre. Punctele asupra cărora ne-am concentrat în raport și n-am să intru acum în detalii pentru că aș prefera să știu uh, care sunt și opiniile dumneavoastră în acest prim schimb de opinii. Deci ne-am concentrat, așa cum am văzut și în audierea cu privire la Hong Kong, uh, deci la integrarea drepturilor umane în uh, politica externă a Uniunii Europene în baza articolului 21 a tratatului. Uh, acestea trebuie promovate fără excepție. Deci, prin urmare, este nevoie de pași fundamentali în această direcție și pentru noi este indispensabil să existe o agendă unde să figureze și aceste obiective împreună cu măsurile necesare pentru realizarea lor. Un alt punct important care cred că se impune subliniat se referă la includerea drepturilor omului și la nivelul comisiei și aici se impune un salt de calitate pentru că drepturile umane sunt limitate fie la nivelul înaltei reprezentante, fie a reprezentantului special și de aceea noi trebuie să solicităm uh, vicepreședintei în alte reprezentante să redacteze un program care să la care să subscrie și ceilalți membri a Comisiei Europene și care să uh, prevadă includerea drepturilor omului în domenii precum dezvoltare, mediu, muncă, gestiunea internetului, comerț, investiții, tehnologie, business. Deci o serie întreagă de sectoare importante unde trebuie să existe acest caracter transversabil și universal al drepturilor umane. Uh, solicităm renoirea mandatului reprezentantului special pentru drepturile omului și, de asemenea, să existe o secțiune specială sub uh, înaltul reprezentant. și să se prevadă acest lucru și în planul strategic, precum și implicarea din plină tuturor instituțiilor și a societății civile, astfel încât uh, lucrurile să fie mult mai eficiente în viitor. Apoi, raportul se oprește și la o serie întreagă de sectoare importante, și mă refer în special la faptul că punem accentul pe drepturile umane atunci când este vorba de politica comercială, de întreprinderi. Este un aspect important atât în ceea ce privește acordurile comerciale în curs de negociere, precum TTIP, unde E nevoie ca drepturile omului să ocupe un loc central pentru ca acestea să nu mai fie doar acorduri comerciale și spații de liber schimb. Apoi ne oprim și asupra drepturilor omului și corupției și reluăm aici solicitarea Parlamentului de a se prezenta un plan de acțiune al UE împotriva corupției, necesitatea de a dezvolta mecanisme financiare inovatoare și crearea unui mediu, a unui context în care această temă să fie tratată așa cum se cuvine. Se mai pune și problema libertății de libertății religioase, este un aspect important, în special în anumite zone din lume. Mă refer la Orientul Mijlociu și în special la Siria și Irak. Și în același timp este vorba și de drepturile diferiților uh, indivizi Um, anumitor grupuri, precum drepturile omului și drepturile femeilor. Premiul Saharov a fost decernat uh, domnului Măcher tocmai datorită violurilor în masă în urma conflicturilor armate și a opoziției dânsului pe această temă, deci este o chestiune care vizează, iată, și Uniunea Europeană, tema LGBTI, a copiilor, a emigraților, a emigranților, a refugiaților. Noi solicităm să existe standarde comune pentru procedura de primire, transmiterea informațiilor dintr-un stat în altul și revizuirea așa numitului regulament de la Dublin. drepturile persoanelor cu handicap, de asemenea, apoi probleme care vizează tehnologiile de supraveghere a internetului și un alt capitol important uh, dedicat uh, justiției și curții penale internaționale. Și, nu în ultimul rând, alte chestiuni importante precum pedeapsa capitală și tortura. Iată deci un cadru cuprinzător pentru care trebuie puse la dispoziție resurse financiare uh, suficiente, în special pentru uh, susținerea apărătorilor drepturilor omului. Și Vă spuneam că acest raport dorește să privească lucrurile în manieră tematică și nu geografică, în manieră prescriptivă și nu descriptivă și să atragă atenția Comisiei Europene asupra aspectelor la care trebuie să vegheze. Însă, sigur, am abordat și alte chestiuni care privesc uh, rolul Parlamentului European vis-a-vis -vis de drepturile omului și în special rolul delegațiilor externe ale Parlamentului European, cărora le solicităm să facă un salt de calitate în cadrul propriilor acțiuni și a deplasărilor la fața locului în respectivele țări. Le solicităm așadar să pună în centrul dialogului lor drepturile omului și asta plecând și de la elementul de noutate, aceste puncte de contact create de CAE pentru drepturile omului. Sigur că mă interesează să știu și care este opinia raportorilor din umbră, însă vrem să amintesc încă o dată că încercăm să dăm coerență obiectivelor pe care ne propunem și să vedem dacă aceste obiective pe care ni le propunem pot uh, fi într-adevăr realizate. Nu ne-am propus doar un exercițiu democratic, ci uh, vrem să existe un salt de calitate atât din partea uh, noastră cât și din partea Comisiei Europene și a altei reprezentante. Iată cadrul în uh, care m-am mișcat în redactarea acestui raport și sigur sunt la dispoziția tuturor pentru observație. Mulțumesc, uh, doamnă Pan uh, domnule Panțeri. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, domnul Pre. Aș vrea să încep mulțumindu-i colegului Antonio Panzeri pentru textul pe care l-a elaborat și pe care l-a prezentat adineauri uh, ca și pentru discuție pregătitoare. În mod particular am apreciat întâlnirea pe care a organizat-o cu uh, societatea civilă, cu organizații non-guvernamentale. Vreau de asemenea să le mulțumesc reprezentanților uh, acestor ONG-uri care au venit la acea întâlnire și au prezentat observații foarte utile. Ehm, acum, cât privește textul rezoluției, am mai multe observații. Le voi transforma aceste observații în amendamente. I-am, promis uh, colegului Panzeri 50 de amendamente și sper să mă țin de cuvânt pentru a avea uh, <laughs> un text, a fost o glumă, pentru a avea un text uh, Uh, consolidat și sper să ajungem la un uh, text care să primească votul unei majorități uh, importante, covârșitoare și în comisia noastră și în, și în plen. Um, acum, care sunt observațiile? Am să încep cu observații referitoare la pasajele așezate sub subtitlul EU Policies to Support Democratization and Elections. Uh, Aici voi propune mai multe paragrafe noi prin care aș dori să uh, consolidez, să întăresc referințele la uh, democratizare. Chestiunea electorală e foarte importantă uh, și e bine subliniată aici. Cred că ea trebuie dublată de referințe la democratizare și voi face aceste adaosuri. Ehm, subliniind în particular condițiile necesare pentru ca o societate eh, democratică să eh, se dezvolte și felul în care prin acțiuni externe ale uniunii putem să sprijinim un asemenea proces. în al doilea rând ehm, eh, aș vrea să subliniez astăzi nevoia unei coerențe în acțiunea noastră din perspectiva uh, comisiilor pe care le avem în Parlamentul European, sigur că noi în general cerem coerență celorlalți, dar cred că trebuie să uh, ne cerem nouă, nouă înșine uh, această coerență. Am în vedere aici faptul că activitățile subcomisiei de drepturile omului nu trebuie să se suprapună, cred eu, peste activitățile Comisiei pentru Libertăți Civile, Comisie respectabilă a Parlamentului nostru, ca toate celelalte de altfel, așa cum se știe, această Comisie pentru Libertăți Civile redactează un raport anual referitor la drepturile fundamentale în interiorul Uniunii Europene. Acesta este motivul pentru care subiecte precum referendumul din croația legile din lituania sau revizuirea regulamentului de la dublin nu cred că ar trebui să figureze în raportul nostru. cred că aceasta este o materie pentru colegii din um, Comisia pentru Libertăți Civile. Sunt convins că au toate competențele necesare pentru a le trata acolo. Nu are rost să dublăm și să uh, părem uh, neserioși uh, făcând ceea ce uh, cei din Comisia Libe trebuie să facă în al treilea rând aș vrea să uh, fac observații legate de paragraful 9 din textul uh, prezentat de Panzeri. Uh, aici, în acest paragraf 9, domnia sa propune să cerem serviciului de Acțiune Externă și Comisiei un raport de implementare pentru primul plan de acțiune al Uniunii referitor la drepturile omului și democrație pentru mii 2014 eu cred că raportul anual asupra drepturilor omului uh, și uh, asupra democrației servește deja acest scop. mi s ar părea că le cerem să mai spună o dată ceea ce au spus în cadrul acestui raport anual. eu cred că e suficient uh, am și avut ocazia să discutăm pe marginea lui și nu cred că trebuie să mai cerem încă un raport de implementare cum e, sugerat, cum e cerut, nu sugerat, în acest paragraf nou. Din punct de vedere al raporturilor instituționale, aș insista, în schimb, asupra, și voi propune un nou paragraf, um, asupra faptului că nu am primit un răspuns scris de la Comisia Europeană referitor la rezoluția adoptată cu referire la raportul anual din 2012. Um, cred că aici trebuie să fim foarte clari și să solicităm Comisiei un asemenea răspuns scris un răspuns scris e o formă de colaborare între instituții care e foarte importantă și cred că această uh, formă răspunsul scris nu poate fi înlocuit de dezbaterea din plen. dezbaterea din plen e și ea necesară evident dar ea e o discuție politică uh, de ordin mai general în timp ce un răspuns scris permite comisiei să trateze punct cu punct diferitele uh, probleme Um, menționate în uh, raportul uh, uh, anual în acest caz două mii doisprezece deci aș exprima regretul că de la comisie nu avem cum am solicitat un asemenea răspuns scris. Um, e de altfel dincolo de chestiunile strict procedurale curios că nu au trimis un asemenea răspuns mă întreb unde au pierdut solicitarea. Uh, aș vrea de asemenea să fac o observație referitoare la paragraful paisprezece um, uh, în care uh, domnul panzeri propune să avem un standard comun pentru statele membre și pentru oficialii uniunii um, în ceea ce privește Uh, referințele la drepturile omului în uh, uh, relațiile cu partenerii strategici cred că trebuie să avem în vedere o anumită specificitate și să luăm în seamă profilul interlocutorilor noștri tocmai pentru ca eficiența acțiunilor să fie maximă. cu referire la paragraful douăzeci și opt cred că putem să menționăm explicit în acest paragraf regretul uh, pentru faptul că uh, în două mii paisprezece parlamentul nu a avut o delegație care să l reprezinte la adunarea generală a națiunilor unite. cred că trebuie să spunem explicit în acest paragraf e vorba despre colaborarea um, noastră cu această importantă instituție și aș introduce acest regret uh, într o formulă explicită în ceea ce privește eh, secțiunea mini secțiunea eh, intitulată eh, drepturile omului și politica de ajutor pentru dezvoltare mi se pare că această mini secțiune nu poate să cuprindă doar un paragraf și doar o problemă aici este vorba citesc, citesc începutul calls for concerted eu action to address the problem of land grabbing și în general e singura chestiune uh, dezvoltată aici uh, ca membru al comisiei de dezvoltare ca raportor permanent al parlamentului pentru coerența politicilor pentru dezvoltare sunt extrem de preocupat în această privință și voi prezenta câteva paragrafe noi care să acopere problematica uh, mult, mai, diversă a ajutorului pentru dezvoltare în ceea ce privește coordonarea internă uh, referitoare la drepturile omului am uh, uh, două observații nu cred că avem nevoie de o revizuire a liniilor directoare guidelines pentru delegații cred că aceste linii directoare există și sunt bune cred că avem nevoie de o mai bună implementare a lor și de o îmbunătățire a cooperării interne. în ceea ce mă privește consider că introducerea unor uh, rapoarte scrise greoaie nu ne va ajuta cu uh, ceva. cred că avem nevoie de o bună comunicare politică în parlament și uh, sunt convins că e posibilă. în ceea ce privește rezoluția de urgență e o chestiune pe care am mai discutat o în subcomisia noastră e nevoie de o procedură prin care să urmărim ce se întâmplă după ce adoptăm rezoluțiile în plen. am avut deja o discuție în această privință. Uh, aici uh, cred că poate interveni și propunerea de a adopta o anexă a raportului care să conțină o listă a prizonierilor politici din întreaga lume. Acum, tehnic vorbind, cred că e imposibil să avem o listă uh, exhaustivă și atunci poate că pentru a evita erorile ar fi bine să ne limităm la o listă cu toate cazurile discutate în cadrul rezoluțiilor noastre de urgență poate că e o soluție mai bună în loc să avem ambiția de a alcătui o listă exhaustivă cu toți prizonierii politici din lume riscând să greșim să uităm cazuri importante ă, cred că ar fi mai util ca în această anexă poate e o sugestie să avem ă, lista tuturor cazurilor semnalate de către grupurile noastre politice prin rezoluții prin rezoluții comune în dezbaterile de urgență din ă, parlament. am putea să Uh, gestionăm mai bine această listă și am fi într o logică instituțională cred uh, impecabilă pentru că ar fi ceea ce parlamentul definește uh, drept cazuri grave și nu ceea ce preluăm de pe listele altora în această privință. Astea sunt observațiile mele principale în pregătirea numărului de amendamente promise. Știu că și alți membri ai grupului PPE vor avea Uh, sugestii și uh, vor depune amendamente pentru a acoperi mai bine uh, chestiuni atât de importante pentru noi cum sunt libertatea de gândire libertatea de conștiință libertatea religioasă și evident în discuțiile cu colegii mei vom vedea cum putem sprijini un punct de vedere al ppe mhm. care să fie constructiv și să amelioreze textul excelent deja prezentat de colegul nostru panzeri. încă o dată mulțumesc. Mulțumim, domnul Hengel. Uh, I am... Mulțumesc. Eu sunt nou în acest parlament, însă nu e un, uh, o temă nouă pentru mine, tema drepturilor omului. Sunt implicat de peste 20 de ani în anumite cazuri, fac parte din Amnesty International de multă vreme și aș dori să fac câteva comentarii din partea grupului nostru pe marginea acestui raport. Sunt de acord cu ultimul vorbitor uh, că există suprapuneri destul de mari în acest raport cu competențele altor comisii. V-ați referit deja la Comisia Libe și la chestiunea Croației, unde sunt perfect de acord cu această poziție. Însă eu am o problemă mai de ordin general cu acest raport. Se pare că extindem chestiunea drepturilor omului la alte teme care au prea puțină legătură cu acest lucru. Și vă dau un exemplu. Nici n-am putut uh, să cred, de fapt, că există și recomandarea introducerii taxei pe tranzacțiile financiare în Europa, aici. Gândiți-vă un pic ce înseamnă asta, ce legătură are cu drepturile omului. Dacă acesta aliniat uh, ar fi adoptat Poate că vine altcineva din Parlament și spune că ar trebui să protestăm împotriva fiscalității excesive, pentru că și asta face parte din drepturile omului. Eu cred că ar trebui să evităm includerea unor uh, chestiuni uh, ideologice în astfel de rapoarte. Și cred că există și alte exemple în acest sens. Și toți acei uh, bieți oameni care suferă de tortură, de uh, amenințări cu moartea, de încarcerări uh, forțate, ce le ajută lor Uh, dacă noi includem în acest raport lucruri care nu au nicio legătură cu problemele lor. Deci eu cred că se impune să ne concentrăm asupra chestiunilor care într-adevăr vizează drepturile omului și să dăm dovadă de mai multă reținere atunci când uh, e vorba de aspecte ideologice. Raportul, în opinia mea, violează și ideea subsidiarității. Vă aduceți aminte probabil și dumneavoastră de discursurile domnului Juncker și a membrilor comisiei sale când menționau subsidiaritatea ca o modalitate de gestionare a Europei până la urmă și chiar și Papa a menționat în alocuțiunea sa chiar de două ori nevoia de subsidiaritate. Însă dacă vă uitați în acest raport, veți găsi o serie întreagă de uh, măsuri uh, care, de care nu ar trebui să se ocupe Europa, ci statele membre. Și tot uh, sub egida drepturilor omului apar chestiuni care țin de familie, care iarăși nu au nicio legătură cu drepturile omului. Sigur că discriminarea LGBTI ar trebui interzisă și se regăsește la loc uh, de cinste aici în raport. Însă ideea că o căsătorie între persoane de același sex ar trebui să fie legalizată în toate țările, nu-și găsește locul aici. Sigur că ar trebui să combatem abuzurile, dar nu ar trebui aici să ne implicăm în întregul spectru al politicii în domeniul emigrației. Corupția este un flagel teribil, dar de ce se regăsește aici? Chiar și în grupul nostru există o disensiune în ceea ce privește pedeapsa capitală. Eu sunt de acord cu opinia unora din grup. Deci nu sunt de acord cu ideea unor acum că într-o democrație nu ar trebui critizată pedeapsa cu moartea. Eu cred că aceasta trebuie critizată uh, criticată, indiferent dacă e vorba de o democrație sau de un sistem totalitar. Dar mesajul meu principal este acela. Haideți să revenim la susținerea celor care suferă de pe urma abuzului drepturilor omului și uh, să nu includem tot felul de alte teme sub uh, egida drepturilor omului. Mulțumesc, domnule Henkel, domnule Ostericius. Indeed, um... In principle, the draft report um, by our colleague uh, Mr. Având în vedere proiectul de raport al colegului nostru, uh, trebuie să spun că el uh, se potrivește foarte bine cu raportul Consiliului, abordarea este foarte convenabilă și asta ajută la transmiterea unui mesaj mai clar Deci este un uh, proiect de raport destul de sintetizat, mai ales spre deosebire de cel al Consiliului. Am câteva observații și uh, sugestii care ar putea îmbogăți textul și l-ar putea îmbunătăți. Cred că putem să dăm și exemple de evoluții pozitive sau negative uh, și evenimente uh, pe țară, cred că ar fi foarte util să fie incluse acestea în raport. Cred că progresele anumitor țări trebuie să fie scoase în evidență pentru că ar fi încurajate aceste țări pe calea uh, progresului. Nu trebuie să dăm o listă foarte lungă, dar să haideți să alegem din punctul nostru de vedere cazurile cele mai ilustrative și exemple de evenimente, pe, de situații pe care le apreciem și pe care dorim să le încurajăm. Un astfel de exemplu apare în uh, paragraful, în alineatul cu privire la pedeapsa cu moartea. De ce nu putem menționa cele mai uh, relevante cazuri în relație cu celelalte teme? De exemplu, de exemplu, atunci când vorbim despre dialogul cu privire la drepturile omului, a, raportul anual uh, vorbește despre dialogul între Africa de Sud și Corea de Nord. De ce nu putem să repetăm și noi asemenea, să introducem și noi asemenea cazuri? În al doilea rând, par să lipsească anumite teme din raportul Consiliului. Dar De aceea, îmi cer scuze, știm că uh, domeniul de aplicare al acestui raport este limitat și respectăm acest lucru. Dar cred că trebuie să se facă totuși referire la uh, drepturile minorităților și uh, populațiilor băștinașe. Ar fi foarte util să se facă referire la aceste populații, mai ales atunci când se vorbește despre acapararea de terenuri și în ceea ce privește uh, drepturile minorităților. Se vorbește în proiectul de raport doar despre uh, minoritățile religioase, dar uh, minoritățile culturale, etnice, ce se întâmplă cu ele? Apoi, pentru ca raportul Parlamentului să se deosebească de cel al Consiliului și să nu se limiteze doar la anumite teme, trebuie să Um, să se facă referire la activitatea Parlamentului. Ultima secțiune a proiectului de raport atrage atenția, cu, atrage atenția la uh, eforturile depuse de Parlament pentru apărarea drepturilor omului, dar cred că, cred că acolo lucrurile pot să fie uh, exprimate mai pe larg. Este nevoie de sublinierea um, îmbunătățirii protecției pentru apărătorii drepturilor omului în timpul audierilor, de exemplu cazul din Bahrain, și nevoia uh, de uh, îmbunătățire a diplomației publice. Poate putem face ceva asemănător cu uh, raportul domnului Donski din 2011. Putem să facem o anexă care să îmbogățească acest raport în mod considerabil. Oricum, cred că proiectul de raport este un punct de plecare foarte bun. Ne vom prezenta comentariile și amendamentele când va veni vremea. Vor fi mai puține de 50, vă promit. Dar sper că la următoarea ședință uh, de conciliere pe care o vom avea, uh, vom ajunge la un uh, acord cu privire la, un, la raportul excelent pe care putem să-l producem. Mulțumesc, doamna Lochbiller. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă uitam la raportul domnului Cucan de anul trecut. Am introdus 76 de amendamente. Nu vom depăși numărul acesta, domnule Panzeri, dar nu vă pot spune uh, câte avem acum. Voi trece în revistă doar câteva. Este foarte bine că se vorbește despre uh, refugiații climatici Uh, la început. De asemenea, la alineatul 4 se vorbește despre costul nerespectării drepturilor omului. Este o noutate. La sfârșitul recomandărilor cu privire la activitatea Parlamentului, cred că trebuie să extindem, cum au spus și colegii mei, acest paragraf, acest alineat pentru că se vorbește despre un document unic strategic și acest lucru nu reflectă felul în care lucrează Parlamentul. Deci, cred că și asta ar fi o noutate introdusă în, în acest raport. În ceea ce privește uh, raportul anual, este un raport de 800 de pagini. Eu nu l-am citit și doresc să îi întreb pe colegi, voi l-ați citit? Sau dacă l-a citit secretariatul, dacă l-ați citit în fiecare an? Sau ați citit doar paragrafele care ne interesează pe noi? Și mă întreb dacă este relevant acest raport al Consiliului. Da, este un document de referință important pentru NGO-uri, pentru ONG-uri dar în viitor putem cere ca în fiecare an să se facă un rezumat strategic cu privire la urmărirea implementărilor, punerii în aplicare a recomandărilor și evoluțiilor. Vorbim despre un raport care a fost scris în 2013 și care va fi adoptat în 2015. Este bine că l-am scris uh, așa cu o perspectivă deschisă înspre viitor pentru a nu ne limita uh, domeniul de, uh, de aplicare, dar nu cred că e bine să avem un raport atât de mare, de amplu. La punctul 6, tot la raportul anual, ați cerut să um, existe un fel de reflectare a raporturilor de țară, rapoartelor de țară. Dar la punctul 9 se vorbește despre strategia de țară, unde se folosesc tot ce... și indicatorii din strategiile de țară sunt folosiți de către SAE. Deci, acești indicatori trebuie să spun că sunt destul de limitați, deci cerem SAE să își dubleze eforturile. Cred că e important să ne concentrăm pe strategiile de țară, pentru că Există deja indicatorii și trebuie să cerem acces la ei. Să trecem în revistă câteva dintre amendamente. Dorim să înlocuim 53, adică instrumentul pentru drepturile omului și democrație. Nu cred că este foarte bine să spunem că cei mai mulți bani sunt uh, dați apărătorilor drepturilor omului, pentru că nu putem să dovedim acest lucru. Putem să scriem că este binevenit noul regulament cu privire la instrument și putem spune că fondurile trebuie să fie folosite în mod mai flexibil. Am o întrebare și, pe, uh, și pentru raportorul special pentru drepturile omului, la punctul 13, scrie că se solicită ca Consiliul să instituționalizeze uh, poziția raportorului pentru drepturile omului, astfel încât aceasta să devină o funcție permanentă. Asta nu ar cere o schimbare a tratatelor și nu cerem prea mult, n-ar trebui să solicităm doar ca această funcție să fie una permanentă în această formulare. La alineatul 79, în ceea ce privește urmărirea cazurilor de urgență și am mai spus ceva și referitor la uh, premiul Saharov și cum poate fi folosit acesta în eforturile pentru apărarea drepturilor omului. Am vorbit și despre eforturile de colaborare cu Frontex în ceea ce privește drepturile omului și, de asemenea, um, am făcut amendamente în ceea ce privește traficul de ființe umane și folosirea dronelor armate. Vor exista și alte amendamente mai micuțe dar uh, le vom trimite marți. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Cred că și doamna Jimenez a cerut cuvântul de la Comisia de Dezvoltare. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări întâi de toate domnului Panzeri uh, pentru acest raport foarte complet care încearcă să rezume o temă atât de complexă precum drepturile omului și tot ce s-a întâmplat în ultimul an. Cred că încălcările au fost atât de multe și în atât de multe țări, încât este destul de greu să facem un rezumat pentru toate aceste încălcări într-un singur text. Noi considerăm că drepturile omului sunt o chestiune fundamentală și sunt de acord cu câțiva dintre colegii care au uh, uh, vorbit despre competența Comisiei Libe. Cred că ar fi mai adecvat ca în unele cazuri Libe să se ocupe de anumite aspecte. Atunci când vine vorba despre rolul raportorului special pentru drepturile omului, din nou, aceste chestiuni sunt foarte importante și trebuie să ne asigurăm că că nu există um, legături economice cu țările care nu respectă drepturile, drepturile omului. Aceasta ar trebui să fie o condiție prealabilă. Într-adevăr, intrăm pe un teritoriu foarte ideologic aici și în multe delegații trebuie să discutăm acorduri cu diferite țări în care există o anume reticență în a revizui Uh, legislația. Există probleme ideologice destul de serioase atunci când insistăm cu privire la statutul drepturilor omului în țările respective. Foarte adesea, situația devine tensionată atunci când uh, discutăm despre suspendarea legăturilor respective pe baza evoluțiilor situației drepturilor omului. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt recunoscute, sunt respectate și atunci când vine vorba despre drepturile femeilor, acest lucru este esențial, pentru că, din nefericire, în multe țări în care nu sunt respectate drepturile omului, femeile sunt și mai vulnerabile. Am vorbit despre uh, exploatarea femeilor, despre folosirea lor în situațiile de conflict sunt folosite ca arme de război, uh, violul este folosit ca armă de război. Am discutat și despre Uh, traficul de ființe umane și aici femeile și copiii sunt cei mai vulnerabili. Am vorbit despre căsătoriile între copii, căsătoriile forțate, munca forțată. Sunt raportor de aviz la DV și cred că am um, discutat, ați discutat deja aspectele cele mai importante. Doresc doar să vă sugerez să um, aprofundați puțin câteva dintre aceste aspecte. De exemplu, buna guvernanță și securitatea. Acestea sunt baza pentru drepturile omului. mai ales atunci când este vorba despre situații de terorism, de conflicte, situații de război pe care le vedem în lumea întreagă, unde există sute, sute, chiar mii de victime. Deci cred că importanța acestei securități trebuie să fie uh, aprofundată, trebuie să fie subliniată. Domnul Panzeri a vorbit despre îmbunătățirea accesului la justiție pentru victimele uh, operațiunilor comerciale care încalcă drepturile omului. În Cred că acest acces trebuie să fie disponibil pentru toate victimele, nu doar victimele uh, companiilor. Deci, cred că ar, ar, ar, v-aș sugera să adăugați aceste comentarii. Elizabeth Tyson, care este la jefa de la... Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Tyson are cuvântul de la SAE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să fac uh, câteva comentarii pe marginea raportului domnului Panțeri. Mai întâi, aș dori să vă spun că salutăm uh, în mare măsură raportul dânsului. Am ascultat cu atenție ceea ce a avut uh, dânsul de spus și am citit cu atenție proiectul său de raport. Am uh, ținut legătura cu uh, staful dumneavoastră și vom continua să lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră. Împărtășim uh, uh, abordarea tematică generală, precum și structura și alegerea subiectelor din acest raport. De asemenea, împărtășim principiul general uh, Uh, la care face trimite domnului Panzeri, mai ales uh, în ceea ce privește eficiența și consecvența implementării uh, tuturor politicilor noastre în domeniul drepturilor omului. Știm că trebuie să consolidăm coerența internă și externă. Acest principiu, împreună cu universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, reprezintă temeiul acțiunilor noastre strategice și vom continua să Uh, ținând cont de aceste principii care ne ghidează acțiune și în noul plan de acțiune. În noul plan de acțiune, câtă vreme așteptăm uh, o consultarea poziției doamnei Mogherini, ne-am uh, făcut treaba pregătitoare, așa cum anunțam la o întâlnire anterioară a acestei comisii. Prin urmare, pot să vă confirm faptul că ne vom concentra eforturile pe o, o mai bună prioritizare a activităților noastre dar nu vom reduce nivelul ambițiilor noastre, mai ales în ceea ce privește aducerea în atenție a drepturilor omului în ceea ce privește toate politicile. Profit de această ocazie pentru a confirma faptul că am început pregătirea uh, raportului anual pentru 2014 în anul acesta vom urma același plan ca și în anii anterior. Vom începe cu secțiuni tematice care să reflecte planurile de acțiune și prioritățile acestuia. Apoi ne vom referi la secțiuni geografice care să acopere toate statele și toate regiunile. Partea tematică a raportului anual pe 2014 uh, va oferi o analiză a priorităților planului de acțiune. Evaluarea noastră uh, cu privire la implementarea sa ne va orienta în gândirea noului plan de acțiune. Salutăm foarte mult oferta dumneavoastră de sprijin total uh, pentru a îmbunătăți uh, viitorul format al raportului. Cu siguranță voi avea ocazia să revin la acest subiect. În ceea ce privește celelalte subiecte pe care le-ați acoperit, uh, poate dați-mi voie să mă refer la faptul că în proiectul dumneavoastră găsim foarte mult sprijin pentru politica noastră tematică, dar de asemenea și pentru recomandările pentru a îmbunătăți modul în care instrumentul nostru va putea fi aplicat la fața locului. În orice caz, recomandările dumneavoastră se potrivesc foarte bine cu propria noastră linie de gândire. De exemplu, ne dorim ca orientările să fie traduse mai eficient în acțiuni. Iar pentru ca asta să se întâmple, noi suntem convinși, la fel ca și dumneavoastră, că trebuie să sporim sensibilizarea în cadrul delegațiilor, trebuie să ridicăm statutul uh, profilului uh, drepturilor omului în toate delegațiile. Trebuie să sporim uh, gradul de instruire pentru ca delegațiile să poată coopera una cu cealaltă mai bine pentru a beneficia de bunele practici și de experiență. Am saltat și detaliile care se regăsesc în raportul dumneavoastră. Vom continua uh, procesul de adoptare a raportului și a amendamentelor sale, dar dați-mi voie să mai fac câteva comentarii în legătură cu uh, trei aliniate. Mai întâi aliniatul 6 și aliniatul 9. Noi uh, salutăm comentariile făcute de uh, doamna Lockbiller în legătură cu prioritățile și indicatorii. De asemenea, suntem foarte de acord, cum spuneam, cu faptul că trebuie să facem uh, o mai bună prioritizare pentru următorul plan de acțiune. Trebuie să facem asta fără să uh, uităm uh, abordarea cu privire la celelalte tematici. Însă, în ceea ce privește etaloanele și indicatorii, uh, noi uh, încercăm să reflectăm uh, toți indicatorii pe care avem în rapoartele noastre atunci când măsurăm eficiența. Avem un document de lucru pentru personal care ar putea să ne orienteze abordarea și în alte domenii. Însă, în același timp, am dorit să profităm de această ocazie pentru Uh, ca altul reprezentant să poată să își ofere propria uh, evaluare a indicatorilor și etaloanelor. Vom reveni oricum la acest uh, subiect. Aș dori de asemenea să mă mai refer la punctul 4 care vizează dreptul drepturile omului și afacerile. Probabil știți că există un forum pe această temă actualmente la Geneva Acolo este prezent și Stavros Lambrinidis împreună cu um, alte persoane din cadrul SAE. Uh, știți ce dezbatere avem la Geneva în legătură cu drepturile omului uh, în concordanță cu mediul de afaceri. Noi salutăm uh, foarte mult faptul că scopul final ar fi să avem un instrument obligatoriu juridic, dar deocamdată ne manifestăm uh, sprijinul pentru principiul uh, de bază al Uniunii Europene, care uh, va fi adoptat după un lung proces și care va fi adoptat ca urmare a unui consens între întreprinderi, apărătorii drepturilor omului și state. Am dori să vă sugerăm așadar să nuanțați puțin cea de-a doua parte a acestui alineat atunci când vorbiți despre uh, un instrument obligatoriu juridic, pentru că acum după acest dialog pe care îl vom avea cu Africa de Sud, vom lucra de aproape uh, cu actori bilaterali și multilaterali pentru a ne regândi abordarea în ceea ce privește această chestiune importantă a legăturii între mediul de afaceri și drepturile omului. Vă mulțumim pentru acest moment și e clar că vom rămâne deschiși și vom continua să uh, oferim comentarii dacă acest lucru este necesar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Muchísimas gracias. ¿Algún colega más quiere inter- Mulțumesc foarte mult. Mai dorește vreun alt coleg să ia cuvântul înainte să dau din nou cuvântul domnului Panțeri? Nu? Atunci, domnule Panțeri, aveți cuvântul. Ma intanto non c'è più l'onorevole Henkel perché volevo rimandare al mittente. Eu aș dori să mă refer la intervenția domnului Henkel care vedea uh, aici o chestiune de ideologie și nu văd că, nu cred că ar exista vreun afară de cea dânsului. Eu cred că acum câțiva ani arhitectul AI way, pentru că tot am discutat uh, mai devreme de Hong Kong și de China. Dânsul era cunoscut pentru faptul că a proiectat uh, unul dintre stadioanele pentru Olimpiada din China. Și dânsul spunea că dacă drepturile fundamentale sunt uh, uh sacrificate pe altarul banului, atunci nimeni nu va mai fi liber, ceea ce arată că și banul este un element fundamental în această discuție cu privire la drepturile omului. Însă, mai mult, pentru a înțelege cel puțin abordarea pe care am ales-o, eu v-aș ruga să înțelegeți ceea ce creează legătura dintre discuția pe care am avut-o înainte cu Hong Kongul, cu copiii din zone de conflict, cu femeia care a fost încarcerată datorită faptului că a condus o mașină și tot felul de alte uh, astfel de exemple. Ce legătură este între legile autoritare cu privire la testamentele biologice și uh, drepturile femeilor, lipsa normelor cu privire uh, la xenofobie. Eu cred că cheia care unește toate aceste elemente este doar la prima vedere una uh, distantă, pentru că nu există granițe în ceea ce privește limba, religia și uh, spațiul geografic. De aceea cred că provocarea uh, pentru lumea viitoare este de a găsi o modalitate de a aborda împreună drepturile civile, drepturile fundamentale, drepturile politice, așa cum se impune în um, într-un nou stat modern. Asta este abordarea mea, nu este o abordare ideologică, ci este una foarte realistă vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă. Eu sunt uh, de acord și mulțumesc uh, tuturor colegilor care au uh, intervenit în acest sens. Pentru că dacă obiectivul este acela de a da dovadă de mai multă ambiție, atunci cred că trebuie să ni-l asumăm pe deplin. Acum, pentru mă referi foarte pe scurt la lucrurile care au fost rostite, începând de la Cristian Preda. Eu cred că am putea include un aliniat uh, mai uh, puternic în ceea ce privește democrația și alegerile? Și ce poate face Uniunea Europeană pentru a consolida tranziția democratică? Pentru că este unul dintre aspectele asupra cărora trebuie să lucrăm mai mult. Aș vrea să discut cu dumneavoastră și să vedem dacă Uh, ar trebui să ne intereseze sau nu uh, ceea ce face Comisia Libe. Și vreau doar o discuție, pentru că în momentul în care solicităm o coerență între acțiunile interne și cele externe, trebuie totuși făcut ceva. Pentru că, în esență, trebuie să evităm ca uh, legi care fac să uh, ca homosexualii din Uganda să fie încarcerați, uh, <coughs> să fie oarecum aliniate și cu uh, alte tipuri de legislație care se adoptă aici în Uniunea Europeană și în ceea ce privește um, alte teme, precum comerțul, pentru că uh, Iată, avem de-a face cu o contradicție pe care trebuie să o rezolvăm. Va trebui să vedem cum. Sunt de acord cu punctul 14 și, și uh, cu punctul 28, care se referă la Națiunile Unite. Nu am probleme nici să extindem în limitele date și tematica uh, drepturilor uh, omului și cea ajutorului pentru dezvol dezvoltare. În ceea ce privește liniile directoare pentru delegații, aici eu nu am probleme, dar uh, să o facem. Dar în momentul în care SAE a identificat un punct uh, de contact în interiorul delegațiilor Uniunii Europene, cred că se impune ca și noi să fim flexibili, să stabilim linii noi și să ne bazăm activitatea și pe aceste uh, puncte de contact focal points care au fost astfel create. Și tot la această chestiune. Nu îmi displace să găsim uh, o formulă în care să includem tot ceea ce poate face Parlamentul European vis-a-vis -vis de drepturile omului și acțiunea externă pe care trebuie să o desfășurăm. În ceea ce privește intervenția colegului Ostrovicius, da, cred că ar trebui să includem și aspecte care privesc uh, minoritățile. Voi face și eu câteva amendamente, uh, ca de pildă în ceea ce privește drepturile um, cast, castelor. Așa cum vă mai spuneam uh, și în ultima reuniune, pot fi date și exemple geografice care să fie inserate, dar să nu um, facem o enumerare țară cu țară, pentru că nu ar fi decât o abordare descriptivă. Și sunt de acord să punem un accent uh, mai mare pe activitatea pe care o poate desfășura Parlamentul European. Apoi, sunt de acord cu faptul ca Parlamentul European să uh, adopte și un plan strategic care se discute în plen, astfel încât uh, să dăm un semnal că există un angajament uh, mai mare din partea Parlamentului European. În ceea ce privește aliniatul 69 și suprapunerea activităților, aici trebuie să ne punem următorul obiectiv. Dacă stabilim o strategie pentru fiecare țară, va trebui și urmărită uh, evoluția situației din respectiva țară. Pentru că astfel, sigur, avem posibilitatea să consultăm la modul privat uh, uh, stadiul evoluțiilor, dar în va trebui să includem aceste aspecte în modalitatea de uh, urmare a strategiilor noastre. Nu vreau uh, să mă refer la problema tratatului, că, pentru că nu îl punem în discuție. Este, până la urmă, o instituționalizare a rolului în altei reprezentante. Obiectivul pe care ne-l propunem noi este acela că reprezentantul special cu privire la drepturile omului să fie un element de importanță și o prezență constantă a Uniunii Europene. Tema drepturilor omului este o chestiune care nu se epuizează într-un singur an, deci trebuie să uh, fie un element permanent în viziunea noastră. Cred că cu cât se vor face mai puține amendamente, cu atât mai bine. Asta vă zic pentru voi, pentru că <laughs> eu am muncit. Și apoi trebuie să mai aveți și încredere. Astfel încât împreună să redactăm un raport care să fie util pentru noi, dar și pentru cei pe care i-am consultat. Cristian, tu făceai referire la societatea civilă care și-au adus deja contribuția la prima versiune a acestui raport. Amendamentele vă rog uh, să le transmiteți până pe 9 decembrie și apoi uh, vom începe consultările cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule Panzeri. Cred că avem acum o foarte bună bază de plecare pentru un raport excelent al acestei comisii.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 vamos a empezar rápidamente nuestra audición sobre el Continuăm acum cu dezbaterea noastră și cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la adoptarea Convenției ONU împotriva torturii. Nu mai prea avem mult timp la dispoziție, de aceea voi da direct uh, cuvântul uh, invitațiilor uh, noștri care cunosc uh, în detaliu această tematică. În primul rând, domnul Carsten Stau, reprezentant uh, permanent la, al Danemarcei la Națiunile Unite la Geneva și Danemarca a fost o țară care s-a implicat uh, mult uh, la nivel internațional împotriva torturii. În al doilea rând, doamna Laura Dolcecana, sper că pronunță corect numele dumneavoastră. Uh, din partea fondului ONU adresată victimelor torturii. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, pentru invitația de a participa la această dezbatere pe marginea inițiativei noastre privind tortura lansată anul trecut. În decembrie uh, aniversăm 30 de ani de la adoptarea Convenției ONU împotriva torturii și e clar că a fost rezultatul unei munci îndelungate din partea unui număr foarte mare de persoane, începând de la Convenția din 48. Iată însă că totuși mai există o serie de lucruri care nu funcționează așa cum ar trebui. Există sondaje de opinie în, în care se arată că în anumite circumstanțe există totuși un anume grad de înțelegere pentru utilizarea torturii, de pildă în cazul unor interogatorii și obțineri de informații, lucru neavenit, dar uh, iată un uh, aspect care este menținut în viață de către televiziuni și filme cu suspans. Însă tortura este folosită pentru a lovi în persoane pentru a le determina să facă lucruri pe care nu le-ar face altfel și pentru a-i uh, a le distruge structura ca oameni. Există instrumente ale Națiunilor Unite pentru combaterea torturii, însă acestea au fost oarecum elemente de rutină și sistemul care a funcționat an de rândul împotriva abuzurilor uh, prin tortură nu a dus la un moment uh, nou și la evoluții remarcabile, de aceea și inițiativa noastră împotriva torturii. Laura se va referi mai pe larg la finanțarea uh, victimelor uh, torturii. Obiectivul nostru este de a obține o ratificare universală și o implementare universală a Convenției împotriva torturii în următorii 20 de ani, până în 2044. Am încercat să ne asigurăm că este vorba de o abordare a Danemarcei, Maroco, Indoneziei, deci o abordare regională, transregională chiar, care încearcă să abordeze lucrurile într-o manieră foarte constructivă. Iată că aceasta a fost, uh, să spunem, uh, schimbarea pe care o propunem noi față de instrumentele standard. În instrumentele standard, sigur, se condamnă utilizarea torturii, se critică, există declarații politice care condamnă utilizarea uh, torturii și bine că o fac, dar dacă ne uităm ce înseamnă tortura astăzi, ea ține de comportamentul poliției, de gestiunea uh, închisorilor și de modul în care oamenii sunt uh, tratați în uh, spitalele psihiat- psihiatrice. Sunt uh, modalități în care te întâlnești astfel cu autoritatea și nu poți să întorci spatele. Și asta duce uneori la tratamente rele, aspecte pe care trebuie să le analizeze autoritățile publice. În puține cazuri se poate spune că există o lipsă a voinței politice Însă mai există în continuare aproape 40 de țări care nu au ratificat convenția și altele care nu au ratificat protocolul opțional. Dar nu ține doar de voință politică, ci, într-o anumită măsură, și de sentimentul de a fi depășit uh, de uh, situație, de transcenderea unor obstacole. Deci lucrurile se leagă foarte mult în cazul uh, poliției de lipsa de uh, instruire a resurselor, de asemenea ține de închisori, pentru că dacă vizitați închisori în multe țări, standardele sunt uh, îngrozitoare. Și am văzut și problema pacienților la psihiatrie și chiar și în Europa și în Danemarca a fost un element care a făcut obiectul multor critici și sunt elemente pe care le criticăm și am încercat să venim cu o abordare pozitivă, spunând statelor, dacă vedeți că există probleme în depășirea barierelor, există ceva ce poate face comunitatea internațională pentru a asista? An issue of... Apoi, se pune și problema colaborării interpares. E evident că statele membre ale Uniunii Europene au și ele un, un, un rol de jucat atunci când vine vorba despre oferirea de asistență țărilor care se confruntă cu asemenea probleme. Dar, în anumite cazuri, mai ales atunci când vine vorba despre condițiile din închisori și munca uh, poliției, ne confruntăm cu un blocaj. Anumite țări sunt destul de reticente în uh, a primi critici, în a adopta o abordare care ar putea fi numită europeană sau vest-europeană. Anumite țări nu consideră că au ce să învețe de la Danemarca sau de la alte țări din Uniunea Europeană, pentru că nu se confruntă cu aceleași experiențe pur și simplu și dar în ciuda acestui fapt ele pot să învețe unele de la altele. Se vorba de state insulare, state aflate în curs de dezvoltare și ține totul de deciziile și de analizele, analizele pe care le, iau, le fac ei um, pentru a-și putea îmbunătăți măsurile, pentru a-și putea pregăti personalul și așa mai departe. Deci se pot învăța multe din colaborarea, din relația de colaborare cu vecinii și dorim să stimulăm mobilizarea activității la nivel regional pe celelalte continente, dar și în Europa. În Europa dorim să ne concentrăm pe uh, mai ales pe țările membre OCDE, 55 de state, dacă nu mă înșel, și unele dintre ele chiar au nevoie să ia uh, pași în această, să facă pași în această direcție, adică ratificarea convenției uh, și semnarea și ratificarea protocolului opțional la con convenție și raportările. Deci aceasta a fost uh, principala noastră temă de discuție. Sperăm să putem stimula o abordare pozitivă, sperăm să fim contagioși, știm că mai rămâne încă multă muncă de făcut la nivel diplomatic și de aceea mă aflu aici astăzi. Ar fi foarte important pentru noi ca Parlamentul European să ofere un imbold, să încurajeze această abordare pentru a mobiliza voința politică și resursele necesare în acest sens. Avem un grup de prieteni la Geneva, um, dar acest grup este deschis uh, și persoanelor, este deschis societății civile, este deschis și altor țări și să sperăm că acest grup va deveni o forță politică importantă. În momentul de față, punem la punct un program de lucru. Să sperăm în următoarele câteva săptămâni va fi gata. Programul este pentru 2015. Ca să fac un rezumat, aici e foarte important să folosim sensul formal oficial al uh, uh, convențiilor, raportărilor, protocolului opțional. E important să folosim aceste instrumente împotriva, um, în lupta împotriva torturii pentru a avea rezultate mai clare decât ce am avut în trecut. Deci este foarte bine să îndemnăm uh, membrii noștri să acceadă, să semneze convenția, să o ratifice uh, și să o facă cu cât mai puține derogări și să acceadă și la protocolul opțional, să facă raportările care, pe care trebuie să le facă, să aibă un comitet împotriva torturii la nivel național și să implementeze recomandările. Deci, trebuie ca acțiunea la nivel internațional să se transpună și la nivel național. Vom încuraja țările membre să facă acest lucru, le vom oferi mijloacele necesare, asistența necesară pentru a face acest lucru și astfel cred că vom putea avea mai multe rezultate uh, decât uh, dacă pur și simplu le arătăm cu degetul și le facem de rușine. În, următor, în următoarele câteva luni vom uh, pune la punct un sistem de indicatori pentru, a, pentru că avea o situație clară a stării de fapt și pentru a vedea evoluțiile, progresele de la an la an. Ar fi astfel mai ușor să vedem care țări ratifică această convenție. Vietnamul, de exemplu, este pe punctul de a ratifica. Doar cum avem nevoie de 35, cel puțin 35 de țări care să facă asta și uh, apoi este vorba și despre condițiile de ratificare și implementarea. Deci cum transpune fiecare țară aceste recomandări la nivel național. De aceea dorim să urmărim uh, evoluțiile la nivel global încercăm să um, analizăm mai mult, să ne concentrăm mai mult pe evoluțiile pozitive și această inițiativă este într-adevăr o evoluție pozitivă, cred că este o abordare corectă pentru următorii 10 ani. Putem ajunge la ratificare universală, este posibil acest lucru. Vă pot da un exemplu, Convenția pentru drepturile copilului. Singurele state care nu au semnat-o sunt Statele Unite și Soma Somalia. Și cred că Somalia este pe punctul de a o ratifica. Deci Statele Unite vor rămâne singure. Tortura a fost uh, scoasă în afara legii din 1948, fără niciun fel de derogare. Este o chestiune care ține de drepturile omului, e o chestiune fundamentală, deci nu putem exclude uh, posibilitatea de a ajunge la o ratificare universală și vom lucra îndeaproape la acest lucru pentru următorii 10 ani. Mulțumesc foarte mult, domnule Voi da cuvântul doamnei Dolcicana, uh, secretarul general al Fondului UE pentru victimele torturii. Vamos a ver un pequeño video muy corto en el que și fondul special pentru OPCA. Dar înainte vom vedea un videoclip prin care se demonstrează importanța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 acest clip. Îi voi da acum cuvântul doamnei Dolcicana. Este o persoană extrem de angajată și implicată pentru uh, ajutorarea victimelor. Chiar e implicată personal pentru că și-a pierdut soțul într-un atac din Irak împotriva sediului ONU de la Bagdad. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ambasador Staur. Este o plăcere și o onoare să mă aflu aici astăzi și vă transmit salutări din partea înaltului comisar pentru drepturile omului de la Geneva. Cred că aceste imagini și aceste cuvinte au uh, spus deja foarte multe. Doresc doar să reiau spusele domnului ambasador. Săptămâna viitoare să împlinesc 30 de ani de la semnarea Convenției împotriva torturii, care este instrumentul principal pentru lupta împotriva torturii. Um, a crescut de atunci instrumentarul, acum avem uh, convenție, avem un protocol, avem uh, uh, organisme care supraveghează urmărirea tratatelor. Avem comisarul împotriva torturii, raportorul îmi cer scuze, subcomi, uh, subcomitetul împotriva torturii. Fondul este încă accesat astăzi pentru că există câteva mii de victime care sunt marginalizate și nu sunt ajutate în toate regiunile lumii. Mă bucură foarte mult uh, faptul că ați pus accentul pe implementare și pe universalitatea ratificării și fondul acesta este un instrument important pentru uh, ratificare. Atunci când vine vorba despre convenție, noi ne concentrăm pe articolul 14, care stipulează că uh, statele respective trebuie să se asigure că victimele torturii au căi de atac și obțin despăgubiri și sunt reabilitate. Deci, aceste căi de atac și desfăgubire nu sunt uh, un act caritabil, sunt obligații legale ale unui stat în baza tratatelor internaționale. Totuși, numărul de victime care ne solicită ajutorul și care solicită ajutor de finanțare și din alte fonduri și dovezile pe care le colectează comitetul în fiecare an atunci când uh, uh, evaluează situația din fiecare stat, sunt uh, indicii clare că situația victimelor este neglijată. Fondul are astfel o dinamică unică. Mandatul său este uh, unul deschis înspre viitor. Ne concentrăm doar pe victime. La biroul nostru am uh, făcut uh, o statistică, o situație um, și ne-am dat seama că suntem încă un instrument foarte tânăr. Există un astfel de fond pentru victime la Tribunalul Penal Internațional care oferă asistență directă. Dar, cu toate acestea, acest concept nu este foarte răspândit în cadrul mecanismelor ONU. Cum uh, funcționăm? Primim uh, donații din partea statelor și din partea altor, altor donatori, le canalizăm prin inițiativele uh, din societatea civilă care lucrează direct cu victimele, fie că este vorba despre ajutor juridic, umanitar, asistență socială, aj- ajutor psihologic pentru reabilitare și pentru refacerea vie- vieților victimelor torturii. În această ecuație avem uh, parte și de contribuția experților independenți. Există o astfel de comisie care consiliază secretarul general, secretarii general cu privire la folosirea fondului și avem și exper, experții uh, de la Înaltul Comisariat și de la ONU. De-a lungul anilor am oferit asistență specializată la către 30.000 de victime în fiecare an în întreaga lume. Există astăzi o rețea foarte amplă de profesioniști în toate regiunile lumii, inclusiv asistenți medicali, medici, psihiatri, avocați pentru drepturile omului, care au acum experiența și know-how-ul necesar pentru a putea ajuta victimele. Ne bazăm pe premisa că uh, oferirea de asistență este un angajament complex și pe termen lung după cum a uh, spus și uh, domnul pe care l-ați văzut în videoclip. Consecințele torturii se pot vedea la câteva generații în față, după cum foarte bine s-a spus. De asemenea, dorim foarte bine să putem interveni rapid în caz că există situații de urgență. În ultimii doi ani am desfășurat proiecte la granița cu Siria, am oferit asistență refugiaților din uh, Liban uh, și Iordania și domnul Ahmed chiar s-a implicat uh, în criza din nordul Irakului și în ultimele două luni am avut un proiect și în Ucraina. Deci fondul încearcă să mobilizeze capacități la nivel local care să poată ajuta victimele. Victime care apar în continuare din nefericire. După cum am spus, suntem uh, foarte apropiați de societatea civilă. Organizațiile uh, din societatea civilă uh, suplimentează reacția dată de state conform obligației acestora din articolul 14 al Convenției. Uneori statele sunt cele care uh, reprimă reacțiile societății civile, deci implicarea societății civile este practic singura, fără ajutorul guvernului, oamenii aceștia care se implică și riscă viața și trebuie să spun că printre beneficiarii noștri se numără uh, foarte mulți apărători ai drepturilor omului care își riscă viața pentru a ajuta victimele torturii. Câteva cifre. Fondul a, s-a confruntat acum cu um, o scădere a contribuțiilor. Se pare că lucrurile vor arăta mai bine anul viitor. În ultimii 30 de ani am reușit să adunăm cam 140 de milioane de dolari pentru a-i trimite mai multor inițiative din lume. Am asistat mai bine de 600 de organizații și organizații poate să însemne orice, de la uh, medici, asociații de medici, psihiatri, grupuri de avocați, forma uh, poate, de ajutor poate fi uh, diferită de la regiune la regiune. Plafonul ideal de reacție pentru a avea uh, un ajutor eficient ar trebui să fie de 12 milioane, 12 milioane de dolari pe an. Anul acesta avem cam 8 milioane în total. Uh, am identificat proiectele pe care le vom uh, susține anul viitor, 190 de inițiative în toate regiunile lumii, uh, cu uh, vreo 7 milioane de dolari net, care vor merge direct către victime. Poate ar fi cât interesante câteva cifre legate de investițiile din 2015 pentru dumneavoastră. Vom investi aproximativ 1,2 milioane de dolari în 2015 în 40 de proiecte din 16 țări ale Uniunii Europene. Contribuțiile din partea statelor europene au fost întotdeauna semnificative pentru fond. Din nefericire, după cum am spus, a existat o scădere în ultimii ani. În 2008, 13 state contribuiau la fond. Anul acesta am avut uh, contribuții generoase doar din partea 5 state. Există și un reprezentant aici la podium. Mulțumesc Danemarce și Germania, s-a implicat foarte mult. Irlanda, Finlanda și Austria. Dar am pierdut mulți donatori. Se pare că uh, și din cauza crizei economice cu care se confruntă acest continent, e foarte important să avem și sprijin uh, financiar și sprijin politic. Din poziția noastră, Uh, se vede că tortura este o practică încă răspândită, din nefericire este o practică încă folosită. Există riscul ca interdicția absolută a torturii să fie încălcată, mai ales în situațiile, în țările în care se, țările care se confruntă cu activități teroriste. Deci ne folosim de acest prilej, de această ocazie pentru a face apel la sprijinul dumneavoastră. După cum ați văzut și în acest videoclip, reabilitarea înseamnă o investiție, o investiție pentru generațiile următoare. S-a schimbat legislația în multe țări uh, în urma uh, litigiilor în care victimele au avut succes, victime care au fost ajutate de către fondul nostru și o victimă reabilitată înseamnă prevenirea unor astfel de evenimente tragice pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Eh, ahora voy a dar la palabra a la señora Lockbiller, que va a presentar Doamna Lockbinder va lua cuvântul acum, dânsa va înainta cele mai importante recomandări din raportul de inițiativă elaborat de Parlament în martie și de asemenea și câteva idei pentru viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc și pentru declarații. Anul trecut, Veronic de Kaiser a lucrat pe marginea raportului pe care l-a adoptat Parlamentul uh, în 2014, deci anul acesta. Uh, e vorba despre un raport cu privire la eradicarea torturii în uh, lume. Cred că Uh, mă vă refer la aspecte pe care le-a uh, menționat și domnul Stol, și anume că multe state condamnă astăzi uh, tortura, dar trebuie o voință politică reală pentru a dezvolta politici și pentru a putea să contribuim la eradicarea totală a torturii, care este încă destul de răspândită în lume. Această infracțiune, această încălcare a drepturilor omului este larg răspândită, cum spuneam. În, Parlamentul, uh, în rezoluția noastră, Parlamentul a luat notă de faptul că uh, nu există măsuri suficiente pentru a face față angajamentul pe care și l-a asumat Uniunea Europeană cu privire la lupta împotriva torturii. De asemenea, criticăm faptul că, uh, deși există foarte bune orientări ale Uniunii Europene cu privire la lupta împotriva torturii, ele rămân, din păcate, pe hârtie. În martie am solicitat, pentru mai mare, am solicitat o mai mare implicare uh, a Uniunii pentru a implementa toate aceste orientări. De asemenea, am dorit să implicăm mai bine Parlamentul în monitorizarea implementării uh, politicii Uniunii Europene din acest sector. Poate vom uh, putea avea mai multe informații din partea SAE pentru a vedea cum se ocupă Comisia de acest subiect. Apoi uh, am solicitat uh, de asemenea uh, că ar trebui să fim uh, mai uh, activi uh, pentru a uh, iniția mecanisme internaționale și interne de prevenție. De asemenea, am putea să ne implicăm într-o campanie globală în ceea ce privește aspectele tematice care sunt implicate în acest uh, domeniu al torturii. Eu cred că nu am ajuns însă prea departe în acest domeniu. De asemenea, am solicitat tuturor delegațiilor Uniunii Europene și ambasadelor statelor membre să folosească Ziua Internațională a Victimelor Torturate Unitate uh, de pe 21 iunie pentru a face un efort uh, pentru a marca acest moment și pentru a uh, ajuta cât se poate de mult în aceste inițiative victimele torturii. De asemenea, ne dorim ca și societatea civilă să se aplece asupra acestei probleme. În rezoluția noastră am mai spus și faptul că statele membre, Parlamentul și SAE ar trebui să facă mai multe vizite uh, în uh, locuri de detenție. Cum spunea și domnul Stort, uh, este vorba despre închisori, despre spitale psihiatrice sau locuri de detenție la nivelul sediilor polițiilor. Trebuie să elaborăm un ghid practic pentru eurodeputații care vor vizita astfel de locuri ca parte a vizitelor regulate făcute în anumite state. Eu cred că ar fi bine uh, să aflăm cât de departe am ajuns uh, cu implementarea acestui uh, fapt. Vorbim până la urmă despre un exercițiu practic, până și Parlamentul a solicitat prin președintele său să mergem în Azerbaijan să o, să o vizităm pe Laila Yunus, dar cred că ar trebui să existe și aceste orientări practice, uh, chiar și pentru cazurile mai puțin uh, vizibile. Trebuie să vedem cum am putea să ajungem în acele uh, locuri de detenție. Doamna Dolce Canan ne-a mai explicat ceva și anume că trebuie să ajutăm prin inițiative victimele torturii și că trebuie să contribuim la fondul Uniunii Europene, uh, fondul ONU, mă scuzați, adresat victimelor torturii. De asemenea, am pus uh, accent în rezoluția noastră pe uh, violența de gen și tortura copiilor. De asemenea, am venit și cu o nouă idee, și anume că pedeapsa cu moartea este incompatibilă cu orientările internaționale de interzicere a torturii și solicitam Uniunii Europene să adopte o politică în consecință în ceea ce privește pedeapsa cu moartea. E practic uh, vorba despre niște aspecte pe care le-am adus în discuție în uh, raport, dar n-am putut avea după aceea în Parlament o dezbatere în legătură cu acest subiect. În mare, ar fi interesant să vedem uh, ce viziune are SAE în legătură cu acest uh, subiect. Aș putea de asemenea să mai adresez eventual niște întrebări. Doamna președinte, mai avem doar șapte minute la dispoziție doar. Atunci, doamna Lockwood, ar trebui prin urmare, să adresăm doar niște întrebări generale SAE pentru a vedea cât de departe a ajuns în această viziune. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Mai întâi dau uh, cuvântul uh, invitațiilor noștri, dacă doresc să răspundă la vreunul dintre comentarii, după care SAE și Comisiei, dacă mai avem timp. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Am citit și eu cu atenție rezoluția Parlamentului din martie din anul acesta și am fost foarte impresionată de analiza cuprinzătoare și de munca cuprinzătoare care se regăsea în acea declarație. Uh, câteva comentarii doar. Pentru a fi credibil în legătură cu acest subiect, Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să recunoască de asemenea faptul că tortura uh, nu se întâmplă doar în afara Uniunii Europene, ci se întâmplă din când în când și în cadrul Uniunii Europene și în cadrul statelor membre. Uh, fostul raportor uh, pe acest subiect, domnul Novac a făcut un raport acum câțiva ani, un raport foarte critic cu privire la condițiile de tratament uh, ale unor solicitanțe de azil uh, în uh, centre de detenție din Uniunea Europeană. Deci uh, se întâmplă și în Uniunea Europeană și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Un al doilea aspect. Uniunea Europeană are un rol deosebit de important de jucat împreună cu OCDE-ul în spațiile din apropierea Europei, Asia de Sud, uh, uh, Caucazul și ca parte a acestui grup uh, de actori din regiune avem un rol de jucat, sperăm, împreună cu OCDE, noi și SAE, pentru a mobiliza forțele din vecinătatea noastră imediată în ceea ce privește statele din America Latină, Africa, Asia și Orientul Mijlociu. Trebuie să vedem exact care sunt lucrurile la care ne pricepem și care sunt lucrurile la care ne pricepem mai puțin. Uniunea Europeană adesea nu este privită ca un oaspete binevenit, ci ca o persoană uh, care uh, intervine în mod nedorit. Și Poate că ar trebui să ne aplecăm și asupra uh, statelor din jurul nostru care s-au confruntat cu astfel de probleme și uh, să fim sensibili la astfel de impresii. Pentru că modul în care îi tratăm pe pacienții uh, psihiatrici, modul în care îi tratăm pe deținuți sau pe cei care se află în custodia poliției, sunt chestiuni sensibile în foarte multe state, iar autoritățile publice intră în categoria 1 de care am vorbit. E nevoie de diplomație și sensibilitate politică. Sunt elemente importante. Cred că putem lucra cu statele care au uh, un rol de conducere în diverse uh, regiuni. E mai ușor să facem asta decât să uh, intervenim uh, uh din exterior. Uniunea Europeană poate să aibă un rol important, de exemplu, uh, finanțarea fondurilor uh, um, pentru lupta cu tortura sau pentru ajutorarea victimelor, uh, dar putem în aceeași măsură și să subliniem politic prin declarații anumite lucruri, putem acționa cu organizații care um, lucrează la fața locului. Trebuie însă să analizăm clar, să vedem ce putem face și ce nu putem face, apoi care ar putea să fie relația noastră cu vecinii sau când e momentul să ieșim din scenă și să să lăsăm pe alții să acționeze. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Doamna Dolci Canan. Mulțumesc. Aș dori doar să adaug la uh, câte ceva la ceea ce a spus domnul ambasador Star. Rezoluția dumneavoastră a fost foarte impresionantă. Din punctul nostru de vedere, putem spune că am apreciat accentul pe care l-ați uh, pus pe diversele grupuri țintă sau pe diversele grupuri care necesită atenție specială. Din perspectiva noastră putem vedea că tot crește numărul femeilor care cad victimă torturii. Asta putem vedea uh, din solicitările pe care le-am primit și uh, credem uh, că fondul ar trebui să ajungă la 56.000 de victime, iar din statisticile noastre, 26.000 dintre aceste victime sunt femei, femei și copii mai ales uh, în aceste situații de conflict extrem de complexe care există în lume și care au ajuns uh, foarte departe. Eu cred așadar că accentul dumneavoastră special uh, pus pe femei, copii, minoritățile sexuale, apărătorii drepturilor omului este unul esențial. În alineatul 6, pe care am citit cu atenție, se solicită finanțare și este important să ne gândim puțin la reabilitare și în aceeași măsură la prevenție. După cum spunea, avem și un fond special destinat unor situații uh, uh, speciale, însă acest uh, fond e pe moarte anul acesta, a primit doar 230.000 de dolari din donații. Poate însă n-ar trebui lăsat să moară înainte de a se naște așa cum trebuie. E important așadar ca în următorul plan de acțiune accentul pe tortură să fie păstrat și uh, susținut, cel puțin la înălțimea formulărilor din rezoluția uh, dumneavoastră. Vă mulțumesc!